Dear colleagues, it is time to start. We wait for our colleagues. Dragi colegi, e timpul să începem. Mai așteptăm pentru unii colegi, dar totuși avem deja o întârziere și putem să începem cu punctul 17 de pe ordinea de zi, discuția cu privire la proiectul de raport în legătură cu caseinele și caseinații pentru consum uman de abrogarea directivei Consiliului 83 417. Și apoi o să-mi dau mie însumi cuvântul în calitate de raportor. Nel marzo del 2014 la Commissione ha pubblicato la proposta di direttiva Commissione ha, pro- publicat Comisia de Directivă privind uh, caseina și caseinații pentru consumul uman. În propunerea sa, Comisia sugerează să se abroge directiva din 1983 privind uh, uh, apropierea între legislațiile statelor membre privind laptele și proteinele lactate. E vorba de caseină și caseinat pentru consum uman. Din trei motive se dorește înlocuirea legii. În primul rând, pentru a se alinia la diferența între acte delegate și acte de punere în aplicare. În al doilea rând, pentru a adapta dispozițiile în vigoare la evoluția normelor din sectorul alimentar și, în al treilea rând, pentru a ne alinea la normele internaționale, la așa numitul Codex Alimentarius. Comisia propune să se uh, stabilească la 12% conținutul maxim de umiditate în, în loc de 10%. În ceea ce privește conținutul de grăsime, e stabilit la 2% față de actuala normă de 2,25%. Pentru a avea o rapidă adaptare la, ale anexelor 1 și 2 și 3, standarde privind caseina acidă, um, caseina din um, cheag și pentru a, a adapta normele la noul cadru internațional, Comisia propune adoptarea de acte delegate. deși aceste produse nu sunt vândute direct către consumatorul final, ci doar pentru întreprinderile care pregătesc alimentele, e important ca operatorii din sectorul alimentar să aibă date necesare pentru etichetarea produsului finit, mai ales în ceea ce privește alergenii. Prin urmare, propunerea include dispoziții privind etichetarea caseinelor și caseinaților pentru consumul uman, articolul 5. Dacă aceste informații nu figurează pe ambalaj sau pe etichete, produsele eh, respective nu pot fi comercializate drept caseină sau caseinat și nu pot fi folosite pentru pregătirea produselor alimentare. Astfel, consumatorii vor putea alege în cunoștință de cauză, mai ales atunci când sunt alergici sau suferă de intoleranță alimentară. În general, propunerea comisiei e evaluată pozitiv deși unele aspecte ar trebui modificate. În primul rând, în ceea ce privește um, alinierea la Codex Alimentarius, care este foarte important. Astfel, operatorii ar avea același tratament pe piața internațională. De asemenea, nevoie de modificări tehnice pentru a ne alinia pe deplin la Codex Alimentariu. Mă refer mai ales la amendamentul 5 sau considerentul 7. De asemenea, puterea de a adapta a acte delegate pentru a modifica anexele nu ar trebui să uh, fie conferită uh, comisiei pentru o perioadă nedeterminată, ci pentru maxim 5 ani, așa cum uh, a cerut Parlamentul și la alte propuneri legislative. În ultimul rând, în ceea ce privește examinarea directivei și data de intrare. La șase luni de la intrarea în vigoare a directivei, pentru transpunere mi se pare ambițioasă, însă lipsită de realism. Însă data din 2015, martie 2015, mi se pare prea apropiată, dar fiindcă acum discutăm despre această măsură. Acum din nou îmi asum funcția de președinte și le dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Melior, din partea socialiștilor și democraților. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank auch an Sie als Bericht. Mulțumesc și uh, mulțumesc și dumneavoastră. Ați spus și dumneavoastră că e o directivă tehnică. Cu microfon vă rugăm pentru vorbitor. Mulțumim. E mult mai bine. Spuneți, domnule raportor, că e un, uh, o directivă tehnică legea din 83 pe care o înlocuim astfel prin această propunere. Și nu e vorba de utilizatorii finali, ci de producătorii care tratează aceste caseinate. Dar informațiile acestea sunt importante, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru că așa ajungem la informațiile importante pentru consumator. Asta în special pentru cei care au alergii în acest sens, noi susținem acest amendament, de fapt, modificarea pe care ați făcut-o la raport. Suntem, deci, de acord. Susținem și toate celelalte uh, propuneri. Mulțumesc încă o dată pentru text și sper că progresăm uh, ușor. Am totuși o întrebare pentru comisie. Uh, această directivă din 83 pe care încercăm să o înlocuim, acolo în articolul 7 aliniatul 1 e o cauză de siguranță care permite statelor membre, atunci când există pericol pentru sănătatea umană prin caseine și caseinate, le permite așadar să anuleze dispozițiile directivei pe teritoriul lor. Nu regăsesc această clauză de siguranță în noul text și aș dori să vă întreb de ce s-a renunțat la ea. Vă mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumesc. Yes, thank you, Chair. Thank you, Rapporteur. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Cred că e important să subliniez cât de importantă e producția caseină în 2013. Uniunea Europeană a produs 50.000 de tone de caseină și a exportat 27.000 de tone. E o valoare de peste 200 de milioane de euro și e de asemenea important pentru balanța generală în, uh, pentru a putea produce caseină. Salut foarte mult această actualizare tehnică privind caseină și caseinații, pentru că fosta legislație este din 1983 și e bine să alinem această legislație cu standardele internaționale. De exemplu, cu noile inovații, laptele este transportat cu membrană și intră în diverse părți apă, minerale, grăsimi și alte elemente E important ca aceste noi tehnici de separare să se reflecte și în standardele noastre. Prin urmare, aș dori să-l felicit pe domnul raportor care face o treabă foarte bună cu această propunere și o să-l sprijin în activitatea lui. Un singur element pe care aș dori să-l modific puțin ca această legislație să fie pe deplin corespunzătoare cu standardele FAO și al Organizației Mondiale a Comerțului. Mulțumesc! Thank you very much. And now, Mr. Eckhout, for your speech. Mulțumesc. Acum, domnul Bas Promit că mă voi exprima vreo 30 de minute. O să poate ce știu, încerc să fiu mai succint. Un dosar foarte tehnic, deși e un subiect foarte important. Probabil nu vom înainta niciun amendament, deoarece am putut urmări ceea ce a făcut raportor, deci aveți sprijinul verzilor, bucurați-vă de ocazia asta nemai văzută. Comisia acum la anex încearcă să treacă la actele delegate, deși ca și în cazul TTIP suntem cam sceptici, însă la acest dosar cred că are rost să se procedeze prin actele delegate la anexe pentru a ușura viitoarele modificări. Deci suntem de acord și cu asta, așa cum spune raportorul. Și felicitări, domnule raportor, și iată, mi se încheie intervenția de 25 de minute. Mulțumesc, Bas. Avem timp în după amiaza asta. Acum îi dau cuvânt, dacă nu mai dorește să intervină nimeni, îi dau cuvântul comisiei pentru a răspunde la întrebarea doamnei Melior și pentru a face comentarii în legătură cu poziția noastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să mă exprim în legătură cu această chestiune tehnică, dar foarte importantă. Provin de la DG Agri, nu de la DG Sante. La DG Agri am promovat această propunere care are ca scop oferirea unor condiții egale de participare pe piața internațională producătorilor noștri de lapte. Și așa cum spunea un eurodeputat, e important pentru industria noastră europeană, pentru creștere și locuri de muncă. Și la comisie ne bucurăm să vedem că și Parlamentul sprijină această inițiativă. În ceea ce privește întrebarea privind articolul 7, când uh, privind directiva din 83. A existat o putere specifică acordată statelor membre să intervină în caz de pericol. Nu mai avem nevoie de acel articol cu acea prevedere în acest act, în propunere, deoarece în tratat se stipulează acest lucru și în principiile generale privind legea alimentară. Deci nu trebuie să repetăm încă o dată că statele membre au puterea de a interveni atunci când este amenințată sănătatea publică. De aceea nu repetăm, deci, în această directivă. În 1983 lucrurile erau diferite, între timp această prevedere este un principiu general care este inclus în legea alimentară la nivel european. Dacă îmi permiteți două mici detalii tehnice privind amendamentele dumneavoastră, domnule raportor. Poate că greșesc, însă în amendamentul 2, unde e vorba de considerentul 7, Pe bună dreptate, justificarea dumneavoastră se concentrează pe faptul că trebuie să înlocuim cuvintele adjuvanți tehnologici cu fie aditivi când vorbim de alcalin, fie de alte active tehnologice când vorbim de acizi. În amendamentul dumneavoastră nu vorbiți decât de substanțe ajutătoare de prelucrare. Ar trebui incluse și celelalte substanțe. substanțe. E un comentariu minor. Privitor la vedamentul cu numărul 5. Vreau să mă asigur că am înțeles bine cum stau lucrurile. Cu toții. Atât dumneavoastră cât și noi la comisie. Dacă înțelegem bine, propuneți să declarăm următorul lucru. Conținutul minim de caseină din proteină de lapte nu ar trebui să fie calculat pe, în funcție de extrasul sec, ci în funcție de greutatea totală a produsului. Deci se menține procentul de 88%, însă menționat că trebuie calculat pe o altă bază. Vă atrag atenția că dacă o luăm pe această cale, nu mai avem uh, aceleași condiții de mm, participare pe piața mondială pentru operatorii mm, europeni. Cineva a menționat cifrele de producție și de exporturi aici. Țin să subliniez acest export. Exportăm 50% din producția noastră de caseină și caseinați. E un produs cu o plus valoare ridicată care ajută mult sectorul ăsta. Importăm cantități minime care în general nu sunt pentru consumul uman, deci nu există o amenințare în ceea ce privește mm, cantitățile venite din țări terțe. Deci eu cred că există aici motive serioase pentru a le oferi producătorilor europene aceleași condiții um, de a face afaceri ca și uh, omologilor internaționali. Deci calculul ar trebui să se facă în funcție de extrasul sec. Aceasta este formularea și din standardul din Codex Alimentarius. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această sugestie utilă. Calendarul. Amendamentele trebuie înaintate până pe 3 februarie la ora 12. Votul în EMV va fi pe 23-24 martie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Strategia privind uh, securitatea energetică europeană. Comisia ITRE este comisia responsabilă pe fond noi va trebui să emitem un aviz. Îi voi da cuvântul doamnei Maria în care ne va uh, prezenta acest dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre energie, vorbim despre o nevoie comună, o necesitate comună pentru toți europenii. Aici, în Parlament, de multe ori vedem imaginea de ansamblu și uităm diferitele amenințări care există și care planează asupra cetățenilor noștri. în general siguranța lor, nu doar în ceea ce privește energia, dar și hrana și locuințele. Aici e vorba de infrastructuri critice, de diferite forme de dependență și e vorba de asemenea de foarte multe uh, fonduri. Aș vrea să vă reamintesc o chestiune despre care vorbește și colegul meu Stigliotis la ITRE. Dacă vrem să asigurăm o furnizare sigură cu energie pe întreg teritoriul european, nu trebuie să uităm că trebuie să fim solidari și rezonabili. Toată nu lumea are nevoie de energie, inclusiv cei nevoiași. Lipsa de energie chiar e o problemă. Un european din patru nu poate folosi toată energia de care are nevoie și când, uh, când cresc prețurile, e greu să faci față. Gândiți-vă la iernile grele, când lucrurile se înrăutățesc și mai mult. Nu putem discuta despre importurile și exportul de energie ca și cum n-ar fi ceva ce are un efect direct asupra vieții oamenilor. Energia ne face să facem vulnerabil. UE importă peste jumătate din energia pe care o consumă și suntem foarte dependenți de, dependenți de petrol. Un miliard pe zi. Asta e factura noastră. Asta e prețul țițeiului pe care îl plătim. Deci nu suntem autosuficienți. O factură atât de uriașă încât se impun economiile. Eficiența energetică e un element central din propunerea mea. Va trebui să ne creștem eficiența energetică și să emitem cât mai puține uh, cât să emitem cât mai puțin dioxid de, de carbon și trebuie să găsim căile necesare pentru a ne atinge aceste obiective. O, o strategie europeană a energiei poate uh, aduce multe soluții legate de schimbarea climatică, de siguranța energetică sau de obiectivele privind energiile regenerabile sau uh, mixul energetic, asigurarea unei furnizări de energie sau dezvoltarea de tehnologii inovatoare. Trebuie să abordăm toate aceste lucruri la oaltă, de aceea e nevoie de o strategie cuprinzătoare pe baza instrumentelor noastre. Pe termen lung, obiectivul e să avem o economie cu emisii scăzute până în 2050. Deja avem obiectivele pentru 2030, avem directiva privind eficiența energetică și eficiența energetică a clădirilor. Haideți să facem ordine în toate aceste chestiuni. În ceea ce privește clădirile, transporturile, aici putem face foarte multe, dar nu putem obține rezultate decât dacă toate aceste măsuri sunt prezentate împreună și doar dacă avem sprijinul tuturor statelor membre. De aceea sper că împreună să îi cerem comisiei să vină cu măsuri concrete, cu un plan de acțiune concret și cu propuneri legislative pe termen scurt și lung. Trebuie să începem dezvoltarea de tehnologii cu emisii scăzute și de asemenea ai nevoie de surse alternative de energie. Nu trebuie rețelele inteligente, sistemele de stocare inteligente sunt practic uh, ceva ce putem obține dacă uh, ne dezvoltăm așa cum trebuie. Acum voi, am, eu am ascultat și părerea tuturor grupurilor în legătură cu aceste teme și am încercat să echilibrez așteptările și cerințele tuturor colegilor, însă e greu într-un text atât de scurt, e greu să vorbești aici despre revoluția energetică de care avem nevoie. Aștept acum discuțiile dintre noi și să văd uh, părerea colegilor. Aș vrea să revin la autosuficiență și la economiile de energie. Eu provin din nordul Finlandei, din regiunea Kainu, unde natura întotdeauna a fost uh, foarte nemiloasă față de oameni și unde a trebuit să ne descurcăm, a trebuit să învățăm să trăim la o la altă. Oamenii nu aveau decât uh, propriile garanții pentru a supraviețui. Fiecare își planta cartofi în grădină sau avea cireada sa de reni. E clar că e o problemă când depindem de energie din exterior. Prețurile pot fi ridicate, efectul asupra mediului poate fi mare. De aceea eficiența energetică ar trebui să fie pe primul loc. atunci când vorbim despre această strategie europeană. Vă mulțumesc călduros pentru buna colaborare între diferitele grupuri politice. Thank you very much. And now for VPP, EPP, Madame Gardini. Madame Gardini, acum de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să le spun colegilor că pentru grupul nostru PPE, colegul Melo este raportor din umbră, însă nu a putut să vină și de aceea m-a rugat pe mine să vă transmit anumite uh, păreri pe care le voi citi. Cu siguranță, data viitoare, dumnealui vă va da mult mai multe informații. Deci foarte pe scurt. În primul rând, prosperitatea și siguranța și securitatea Uniunii Europene depind de o aprovizionare energetică stabilă și abundentă. Abundant. bun, Abundent. Mecanismele de solidaritate trebuie consolidate pentru ca Uniunea Europeană să fie pregătită să facă față unor eventuale întreruperi în furnizarea de energie. Cu siguranță Știm că în această privință deja s-au făcut îmbunătățiri, însă e drept, așa cum spunea și doamna raportor, mai putem face multe în această privință. De asemenea, trebuie îmbunătățită coordonarea politicilor energetice naționale și trebuie sporită capacitatea Uniunii Europene de a um, elabora norme privind politica energetică externă. Piața energiei trebuie să devină o realitate, trebuie să funcționeze, să fie integrată, trebuie dezvoltate interconectările pentru a pune capăt izolării anumitor state membre. Acestea ar trebui să se unească celorlalte insule energetice. Astfel am asigurat provizionarea cu energie și am uh, desăvârșit piața internă a energiei și am încurajat concurența. Niște interconexiuni adecvate și încheierea pieței interne sunt principalele Uh, măsuri prin care putem moderniza sistemele energetice naționale. Și am avea de câștigat în ceea ce privește costurile, deoarece ar exista beneficii generale atât pentru producători cât și pentru consumatori. Trebuie promovată de asemenea diversificarea uh, surselor de furnizare, a rutelor, gazul și electricitatea au o prioritate absolută. În ultimul rând, trebuie să investim în energiile curate. Energia provenită din mare ar putea fi o cale demnă de explorată. Deci investițiile ar trebui să se facă și pentru energiile regenerabile. Și aici știm că există și posibilitatea de a folosi fondurile europene. Deci vă mulțumesc, data viitoare va fi colegul meu aici. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. A, voi vorbi limba malteză, deoarece am, acea, am această posibilitate. Vreau să-i mulțumesc doamne raportor, Maria Chilanen, pentru propunerea pe care o discutăm acum. Îi mulțumesc pentru faptul că a inclus în avizul dumneei multe din uh, chestiunile pe care le-am discutat împreună. Securitatea energetică trebuie să fie la baza oricărei politici de energetice. Provin din Malta, o țară cu un sistem energetic mic, izolat. Eu știu că pentru noi uh, securitatea energetică nu e întotdeauna ceva firesc. Solidaritatea, încrederea trebuie să fie prioritare în Uniunea Europeană în acest domeniu. Cred de asemenea că din experiențele recente s-a văzut foarte clar că trebuie să acționăm rapid. În momentul de față au loc schimbări pe piața comunitară din cauza grijorările privind siguranța mm, rutelor de tranzit sau aprovizionării cu gaz. Însă noile evoluții ne oferă șansa de a ne diversifica sursele de energie din afara Uniunii Europene și de asemenea Eh, ne oferă șansa de a ne baza mai mult pe producția proprie. Cinci lucruri vreau să spun. În primul rând, în ceea ce privește diversificarea. Este un potențial clar de sinergie între țările care au mult gaz în eh, nordul Africii și în Orientul apropiat și eh, zona mediterană devine din ce în ce mai importantă în această privință, atât în ceea ce privește actualele resurse, cât și cele care mm, sunt prospectate acum. De aceea, proiectul acela de a avea un hub pentru gaz în Mediterană ar trebui să fie uh, prioritar. De asemenea, dezvoltarea de surse alternative e esențială pentru a echilibra situația actuală legată de emisiile din transporturi și o, o ecologizare a sistemelor de transport. Pentru a reduce dependența și pentru a reduce emisiile de carbon, e importantă electrificarea sistemelor de transport. Folosirea de gaz natural lichefiat ar trebui de asemenea încurajată pentru uh, uh, nave și pentru camioane cu tonaj uh, mare. De asemenea, importanța eficienței energetice. Ar trebui să avem aici tehnologia fotovoltaică să avem o eficiență uh, energetică mai mare pentru a genera în mod inteligent uh, energia. Și contoarele inteligente, de asemenea, sunt importante. Și în al patrulea rând, aș vrea să vă spun că, după părerea mea, e nevoie de mai multă cercetare și inovare în sectorul energetic. Trebuie să dezvoltăm noi tehnologii, noi forme de energie regenerabilă într-un mod rentabil. Uh, Cercetările ar putea să se refere la o mai bună utilizare a energiei valurilor sau a panourilor uh, uh, fotovoltaice sau obținerii de energie din alge. Solidaritatea, spun încă o dată, e importantă. O rețea bine conectată e condiția prealabilă pentru buna funcționare a unei piețe interne. Și un element central ar fi în această strategie ca niciun stat să nu fie izolat de rețelele de gaz și electricitate și în această privință finanțarea europeană e esențială pentru implementarea um, conductelor și gazoductelor. Instrumentele de finanțare europeană ar trebui uh, să financeze toate uh, proiectele utile. Aveți cuvântul, doamnă Vișnevska. Mulțumesc. Spre desebire de autoarea acestui proiect de aviz, eu cred că problemele legate de securitatea energetică nu vor putea fi soluționate prin acțiuni comune la nivel european. Din potrivă, Uniunea restrânge prea mult posibilitatea statelor de a acționa, mai ales în ceea ce privește posibilitatea de a utiliza resursele energetice din țara respectivă. Faptul că țările pot hotărâ însuși poate fi un avantaj uneori, mai ales atunci când știi că există deja toate infrastructurile pentru maximizarea resurselor naționale nevoie de o adevărată piață energetică comunitară cu infrastructurile necesare. Trebuie făcute analize pentru a îmbunătăți eficiența energetică, stocarea energiei și sper ca pe viitor să existe sprijin politic care să ne permită utilizarea gazului, mai ales în ceea ce privește încheierea de contracte pe termen lung cu furnizori din țări terțe. În ciuda reținerilor pe care le avem față de acest text, trebuie să știm că eficiența energetică depinde mult de statele membre. Conform tratatului, acestea sunt cele care trebuie să-și uh, adapteze mixul energetic. Din păcate, multe politici europene îngrevează lucrurile și ne împiedică să facem acest lucru. Politica climatică actuală nu ține suficient cont de diversitatea uh, statelor membre. Unele state, precum Polonia, țara din care provin eu, nu vor putea să reducă emisiile de dioxid de carbon fără să crească în mod semnificativ prețul la energie și cine va avea de suferit? Utilizatorul final, familiile, industria. Iar asta contravine obiectivului uh, anunțat de a avea securitate energetică securitate energetică înseamnă să ai acces la energie, dar înseamnă să ai și niște prețuri abordabile la aceeași energie. Mulțumesc, domnul Tovalț. E că suomeksi. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc colegei pentru proiectul de aviz. Spunea că ne-a ascultat cu atenție colega. Și în ceea ce mă privește, vă pot spune că uh, dorințele noastre modeste au fost avute în vedere și vă mulțumesc pentru aceasta. Când uh, faci un astfel de proiect de aviz, de multe ori trebuie să treci totul într-o singură pagină. Și pentru că ne plac brazii de Crăciun, asta e o provocare pentru noi toți ați uh, reușit acest lucru, ați reușit foarte bine și de aceea <clears throat> nu vă voi mai uh, deranja cu prea multe amendamente pe viitor. Ce știm cu siguranță este că suntem dependenți în Finlanda și în statele Baltice de energii fosile, de carburanți fosili, de gaz și de petrol din Rusia și aici apare și o complicație interesantă. Știți, uh, standardele din Rusia, știți, termenul cultură, când uh, se exploatează uh, gazul și petrolul, există și emisii de dioxid de carbon majore. Cu cât sunt mai scăzute standardele, cu atât mai mari sunt emisiile. Deci dacă îi forțăm să fie mai atenți despre mediu, ne ajutăm și pe noi astfel. Totuși deci trebuie să fim o bază mai uh, atentă. Trebuie, avem nevoie de biocarburanți, trebuie să susținem investițiile și inovațiile. Deși e un aviz scurt, mai avem multe de făcut până a putea atinge ceea ce dorim să atingem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pedicini. Grazie, președinte. Eu, colegii, vor refare. Mulțumesc. Dragi colegi, aș vrea să mulțumesc uh, raportare pentru munca făcută până acum un mic raționament foarte simplu, ca reacție la intervenția colegei socialiste care vorbea despre posibile zăcăminte în uh, nordul Africii. Pe piața energiei, până acum câteva luni, lucrurile evoluau foarte mult, deoarece existau noi tehnici de extracție a hidrocarburilor. Aceste noi tehnici de extracție a hidrocarburilor, mă gândesc la fracturarea hidraulică, reduseseră foarte mult costurile de produse, cel puțin pentru două feluri de hidrocarburi neconvenționale, gazul de șist și nisipurile bituminoase. Însă știm cu toții ce s-a întâmplat între timp. Acum aceste uh, Acum, între timp, uh, prețul la petrol a scăzut foarte mult, deci ca să faci fracturare hidraulică, prețul la petrol ar trebui să fie mult mai ridicat, deci ca să merite. Acum e practic o luptă aici între SUA, Rusia și Arabia Saudită. Cine va avea de pierdut? Mediul înconjurător și protecția cetățenilor. De aia credem noi că trebuie controlate importurile prin uh, producția internă de hidrocarburi. Dacă facem asta, putem soluționa problemele, însă doar pe termen scurt. De aceea, noi în acest aviz credem că ar trebui să se abandoneze definitiv la un moment dat sursele fosile de energie. Comisia ar trebui să dea dovadă de o um, atitudine pe termen lung, ar trebui să fie vizionară. Uh, Domnul Balț are cuvântul acum. Szeretném kihasználni, hogy a... Mulțumesc. Aș dori să mă folosesc de această ocazie, suntem ceva mai puțin decât de dimineață și aș dori să vorbesc mai mult de un minut și jumătate, dacă s-ar putea. Dar, sigur, mă opresc uh, imediat ce îmi faceți semn. Eu cred că este important să subliniem că cu toții au nevoie de energie și cei săraci. Și când vorbim de energie, vorbim mult de infrastructură, de acces, de sursele de energie, dar rar ne gândim la faptul că furnizarea ar trebui să însemne și faptul că oamenii ar trebui să aibă acces la energie la prețuri decente. Grupul verzilor Um, susține un punct radical. Suntem cu toții de acord cu poziția lor. Cu toții suntem de fapt de părere că energia ar trebui să fie la dispoziția tuturor. Cu toții dorim să fim independenți din punct de vedere energetic, să nu mai depindem de gazul rusesc, să nu mai depindem de rutele de tranzit și așa mai departe. Toate bune și frumoase, dar ce alternativă avem. Pur și simplu prin faptul că folosim energie eoliană și solară, nu ne putem acoperi necesarul de energie. Și cred că într-un punct suntem cu toții de acord. Eficiența energetică e foarte importantă, dar și pentru aceasta avem nevoie de susținere financiară. Atunci când vorbim de tehnologii noi, vorbim de tehnologie regenerabilă, de solară și eoliană, aș adăuga, pentru că și dumneavoastră ați mai fost în Parlament și în anii trecuți, nu știu dacă vă aduceți aminte de proiectul Desertec. La vremea respectivă am spus că am soluționat problemele de energie din Europa folosind energia din nord, produsă în nordul Africii. Acum iată că după primăvara arabă, acest proiect Desertec nu va mai putea soluționa problemele noastre. Dacă preferăm energia eoliană, atunci nu putem stoca energia aceasta, uh, energia produsă astfel. Deci, o altă problemă. energia eoliană e greu de calculat sau de prevăzut și de aceea reprezintă o altă problemă. Iar acum despre energia nucleară, dacă vorbim de reducerea emisiilor de carbon, trebuie să vorbim și de energie nucleară. Patru oameni de știință din Statele Unite au uh, elaborat, au, creat, au scris o scrisoare și au insistat pe folosirea energiei nucleare. Printre, dintre aceștia patru, unul a subliniat că schimbările climatice reprezintă o problemă pentru întreaga lume și a insistat pe uh, promovarea și dezvoltarea energiei nucleare și alți cercetători celebri sunt de părere că energia, uh, energia nucleară ar putea reprezenta o cale de scăpare din această problemă. Dacă dorim așadar emisii reduse de carbon, nu putem vorbi doar de energie solară și uh, eoliană. Sunt de acord că trebuie susținute, trebuie susținută cercetarea în acest sens. Avem nevoie și de alte surse de energie, dar să nu pierdem din vedere realitatea. Realitatea arată altfel și anume energiile eoliană și solară nu sunt suficiente ele singure. Știu că domnul, știam că domnul Eckhart va fi foarte critic la cele spuse de mine, dar văd că între timp nu mai e în sală. Deci, eu sunt de părere că avem nevoie de o strategie echilibrată, strategie care să țină cont și de cerințele verzilor, dar și de realitate până la urmă. Mulțumesc. Și acum doamna Șeria Peric. Mulțumesc. Aș dori să continui pe ideea antevorbitorului meu. Am vorbit mult pe acest subiect în Parlamentul din țările de jos și am lucrat pe multe proiecte energetice, dar nu e suficient atâta lucru. Nu ne putem concentra numai pe energii sigure și curate. Trebuie să vorbim și de furnizare, de garanții, de siguranță. Avem centrale de cogenerare care sunt foarte bune. Multe dintre acestea au fost uh, finanțate de Uniunea Europeană și creează uh, energie curată și tratează bine și fluctuațiile din energia eoliană și solară. Adică trebuie să avem în vedere și aceste aspecte. Nu că nu dorim să, atragem, să acordăm atenție energiilor uh, verzi, dar trebuie să le avem în vedere pe toate. În țările de jos s-au tot criticat în ultima vreme energia eoliană sau parcurile eoliene. În special oamenii care au uh, încercat să instaleze astfel de instalații pentru ei sau uh, au avut experiențe pozitive. Următorul vorbitor, domnul Grote, nu vă bucurați, încă preiau eu rolul colegului meu critic. E foarte bine că discutăm acest subiect. Statele membre sunt în continuare responsabile pentru mixul energetic, deci s-ar putea să ne bătem degeaba aici. Nu-mi voi convinge colega din Polonia că 85% cărbune nu e bine nici pe alții nu-i voi uh, putea convinge că pentru domenii unde, uh, domeniul unde locuiesc eu, de exemplu, avem 95% energie eoliană și rețelele re- rezistă. Totul merge bine, nu avem probleme. Deci, colegii din țările de jos ne-au contactat, doresc să tragă un cablu de la ei spre noi și să preia din energia produsă de noi acolo. Deci, e bine insist, ar trebui să internalizăm costurile externe, să vedem cât costă fiecare formă de energie. Tot vorbim aici de tot felul de oameni de știință și spunem că costă atât sau atât, energia nucleară ar fi 1,80 euro pe kWh, uh, pentru că trebuie să îngropăm undeva deșeurile și niciun om n-a fost încă în stare să creeze o uh, un sistem de stocare corespunzător pentru deșeuri. Deci viitoarele generații se vor chinui cu aceste deșeuri și vor plăti, deși kilovații oră sunt de mult cheltuiți. Uh, cât privește energia eoliană, nu trebuie stocată niciunde. Pe 72 de ore înainte se poate spune cât energie se va produce și se lucrează în uh, consecință. Asta se întâmplă în multe locuri în Europa și e foarte bine. Am vorbit despre asta cu domnul Șefcovici și e foarte bine. Important este să ne organizăm, adică nu trebuie ca fiecare stat membru să pună la dispoziție propria energie, producția de energie și fiecare să cheltuie miliarde. Nu. Aici ar trebui să uh, găsim un echilibru și să avem prețuri stabile. Ce doream să mai spun? Pe de o parte, în raport trebuie să scriem neapărat internalizarea costurilor externe, deci să avem costurile reale, să știm ce, cât costă un kilowatt oră în funcție de modul de producție și despre gaz, CNG și LNG. Avem multe posibilități, în special la nave, ce spune doamna Dali, și în producția, în construcția de nave suntem avansați și acolo cred că putem profita dacă Uniunea Europeană joacă un rol de pionierat acolo și um, produce motoare pe bază de gaz lichefiat. De asemenea, avem nevoie de zone, Marea Baltică până la Marea Mânecii, zone de nave care circulă cu emisii scăzute de uh, emisii nocive scăzute și trebuie promovate zone de acest tip. Avem nevoie de promovarea cercetării și dezvoltării, astfel creăm locuri de muncă, ajutăm șantierele navale unde s-au pierdut foarte multe locuri de muncă. <clears throat> deci propunerea de Miriam Dali ar trebui să se regăsească în această propunere. Mulțumesc! Thank you now, Mr. Demesmaker. Mulțumesc acum, domnul Demesmaker. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Securitatea energetică, dragi colegi, e o evidență pentru cetățeni și citim și în comunicarea Comisiei, trebuie să avem întotdeauna acces pretutindeni la energie. Securitatea aprovizionării este uneori pusă în pericol. Unii consideră pe bună dreptate că trebuie să fie o prioritate și în plus nu e doar o chestiune filozofică. Să vă dau două exemple. În Belgia, țara mea, riscul de pană generală de curent este real ca o consecință a unor uh, decizii politice prea privite în trecut. Există planuri de deconectare care au fost elaborate. Această pană generalizată e o realitate, e proastă pentru economie, pentru investiții și așa mai departe. Securitatea energetică cere o combinație rațională de diverse surse de energie. În al doilea rând, evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu și în special cele din Ucraina au o influență sigură asupra aprovizionării cu energie și a siguranței de aprovizionare. Ce am spus și domnul Șepcovici marțea trecută, discuția în legătură cu securitatea energetică trebuie să fie în strategia UE 2020, trebuie să existe o economie competitivă cu emisii reduse de carbon. Trebuie să se bazeze pe trei principii, să fie accesibilă, durabilă și să existe o securitate de aprovizionare. Cred că energia trebuie de asemenea să fie utilizată cu cât mai mare eficacitate. Prin urmare, trebuie să alegem un bun mix energetic. Energiile regenerabile să joace un rol important, dar insistăm să existe și o flexibilitate pentru statele membre Diferențele sunt mari de la o țară la alta. Într-una, <clears throat> într-o regiune foarte populată, cum e Flandra, marile proiecte energetice nu pot să fie instalate oriunde. Sau oricum. Și o ultimă observație, securitatea de aprovizionare înseamnă că trebuie să se găsească și un mix cu soluții de energie durabilă, regenerabilă și statele membre trebuie să fie în măsură să aleagă buchetul energetic care le convine cel mai bine. Mulțumesc. Mulțumim, spunea domnul președinte, și acum o să dau cuvântul comisiei. Domnul Demo. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne dați uh, cuvântul. Cred că discuția de astăzi în legătură cu securitatea energetică e extrem de importantă din două motive. Mai întâi, evenimentele din Ucraina care arată importanța securității de aprovizionare, dar avem și discuții în derulare în legătură cu viitoarea Uniune Energetică și e clar că discuția de astăzi în legătură cu securitatea energetică va contribui și la dezbaterea privind Uniunea Energetică. Două observații în legătură cu diversele elemente care au fost propuse astăzi în dezbatere. Mai întâi văd un consens în legătură cu importanța de a avea un concept larg de securitate energetică și un echilibru între diversi pilone acestei securități. Al doilea aspect, desigur, și suntem la Comisia de Mediu, importanța surselor alternative de energie, importanța securității energetice și energiilor regenerabile. În legătură cu primul aspect, conceptul larg sau general de securitate energetică, e ceva ce a <clears throat> apărat uh, Comisia în comunicarea din mai 2014. Dacă vă uitați la acea comunicare, o să vedeți că pe lângă măsurile pe termen foarte scurt care sunt adresate crizei gazului, primul punct e moderarea cererii de energie și considerăm în continuare că e esențială. Al doilea punct a fost elaborarea unei piețe interne integrate și cu adevărat unice, în al treilea rând să se mărească producția de energie din Uniunea Europeană, în al patrulea rând dezvoltarea tehnologiilor energetice, diversificarea surselor externe și a infrastructurii înrudite și, în fine, o dezvoltare a politicii externe energetice și să vorbim într-un singur glas. E important să se mențină acest concept larg de securitate energetică și în acest context și uitându-ne și la Uniunea Energetică. Acum, în ce privește eficiența energetică și energiile regenerabile, ceva ce e salutat de Comisia Europeană, considerăm că eficiența energetică are un potențial uriaș și, într-un sens, eficiența energetică e cea mai ieftină energie pe care o putem avea în acest context. După cum a spus, domnul vicepreședinte al Comisiei Șefcovici a fost aici la Comisie și a precizat clar că abordarea noastră față de securitatea energetică și uniunea energetică trebuie să se bazeze pe trei dimensiuni. O politică competitivă sigură și durabilă e spiritul în care salutăm eforturile dumneavoastră actuale de la Parlament. Mulțumesc. Președintele, mulțumim și acum pentru concluzii Raportarul doamna Kilonen. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor și comisiei. Tekemään poliittista käännyt. Nu o să mă lansez acum într-un program de conversie politică. Înțeleg punctul de vedere la fiecăruia sunt cei care scot în evidență mediul, altele, alții nevoile țărilor, dar un lucru e limpede, eficacitatea energetică e un element cheie și în acest sens fiecare poate să contribuie. În acest sens, nu trebuie neapărat să se adopte măsuri foarte costisitoare sau spectaculoase. Iată motivul pentru care mm, vă încurajez pe toți să economisiți energie și să vă gândiți la soluții eficace în viața de zi cu zi. Putem cu toții să facem acest lucru și un pas înainte. E ușor să spunem că nu se poate face nimic sau că totul e atât de scump, dar trebuie totuși să ne ducem aminte de un lucru. Cărbunele, petrolul, le consumăm acum uh, în cantități sau în quantum de miliarde și miliarde de euro în Uniunea Europeană, ne putem întreba dacă vrem soluții alternative, dacă vrem uh, cercetare în legătură cu sursele alternative, dacă vrem inovare sau, din potrivă, rămânem pe aceeași cale, pe același drum, consumând echivalentul la ceea ce ar putea da două planete sau în curând trei. Trăim mult mai mult decât ne permit mijloacele. Ar trebui să găsim un mijloc de a face față aceste probleme pentru a crea locuri de muncă și a proteja mediul înconjurător. E nevoie de un consum inteligent de energie și asta e ceva ce poate să facă fiecare în viața de zi cu zi. Haideți așadar să începem chiar de acum. Eurodeputații pot să facă și ei să se gândească la modul de utilizare cât mai eficace energie și am putea asigura o parte a securității energetice. Vă mulțumesc tuturor și vom continua să lucrăm împreună și sper cu adevărat că nu o să primesc 800 uh, de amendamente și că vom putea uh, rezolva cu mai puține amendamente. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și noi sperăm să nu fie prea multe amendamente. Trebuie să vă reamintesc că termenul limită pentru un de amendamente este 3 februarie la ora 12 și vom vota în Comisia Envi pe 18 martie. Acum putem trece la punctul următor. Proiectul de aviz al Comisiei noastre pentru Comisia de Dezvoltare în legătură cu criza Ebola învățământ pe termen îndelungat și cum să consolidăm sistemele de sănătate din țările în curs de dezvoltare pentru a preveni crize de viitor. Știți că epidemia de Ebola a fost una dintre principalele probleme pe plan mondial din perspectiva sănătății din ultimii ani. După cum am spus de multe ori, în discuția noastră de la Comisia Envi cu unii invitați, Acum Comisia DEVE a decis să realizeze acest raport din proprie inițiativă și noi vom prezenta un aviz către Comisia DEVE. Și o să-i dau cuvântul raportorului Ioriste Bauns pentru o introducere și ulterior continuăm discuția între membrii Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac o prezentarea ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și vă încerca să închei pe o notă pozitivă pentru ca Uniunea Europeană să poată reacționa altfel. În martie, luna trecută, în 40 de ani, fuseseră uh, cam 1600 de decese. Epidemia actuală a depășit cu mult aceste cifre. În aprilie, Médecins San Frontier spuneau că e vorba de o tulpină nemai văzută. Comisia ne vorbește despre 22.000 de cazuri și de peste 1.500 de decese. 8 țări pe 3 continente au fost afectate, deși clar Africa de vest a fost regiunea cea mai afectată, de fapt principala regiune afectată. E o epidemie transfrontalieră urbană, nu doar rurală, așa cum se întâmpla în trecut, și a ajuns o urgență națională simultan în trei țări din Africa Occidentală. Mai mult, după cum știm, au existat și cazuri de contaminare în afara continentului african. E de asemenea ă, prima mm, izbucnire a epidemiei care a dus la o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. Un medic în aprilie de la Mețan San Frontier a tras semnalul de alarmă și a spus că a fost o criză nemai întâlnită din trei motive. Cazuri simultane izbucneau uh, în diferite regiuni, boala a ajuns, epidemia a ajuns foarte rapid în orașe și tulpina era cea mai agresivă și mortală din cele cunoscute. Epidemia era practic de necontrolat și o singură organizație, Medici Fără Frontiere, era pe teren și oferea tratament bolnavilor. Era clar că se impunea o operațiune masivă a Organizației Mondiale a Sănătății și că SUA, UE trebuiau să orienteze asistență financiară și resurse, însă nu era vorba doar de ajutor financiar, ci mai ales de personal medical calificat, spitale și resurse umane. Însă aceste ajutoare nu ajungeau. Deci de la fapte nu se ajungea la vorbe și în timpul verii virusul avansa practic uh, nestăvilit. Om s-a spus că era o urgență sanitară internațională în august, însă nici atunci reacția nu a fost la înălțime. Deci tot, existau, tot se discuta în legătură cu leadership-ul și coordonarea, însă nu se trecuse la fapte. În septembrie, Consiliul ONU a spus că, a f- că era o amenințare la adresa păcii internaționale, însă comunitatea internațională, spun cu durere, n-a văzut lucrurile în același fel, atâta timp cât nu s-au înregistrat cazuri în Europa și în SUA. Doar atunci au reacționat, însă între timp prea multe persoane își pierduseră viața. Asistența atențională a ajuns târziu, nu a știut să se adapteze la variațiunile acestei boli. OMS e o organizație cărei muncă o recunosc, însă a reacționat târziu și nu și-a asumat uh, conducerea uh, coordonării uh, reacțiilor. OMS ar trebui să coordoneze parametrele utilizate pentru a putea evalua dimensiunea unor viitoare epidemii de acest fel și Comisia Europeană ar trebui să aibă aceiași parametri. Comunitatea internațională s-a concentrat pe asistența financiară și pe construirea de spitale, însă nu a trimis oameni la fața locului. I-a lăsat practic pe cei din ong să facă această treabă. Ebola poate fi eradicată, însă vorba de resursele umane necesare. Epidemia, după părerea mea, uh, e acum în remisie, însă tot, uh, tot există. Deci trebuie să avem o soluție care să se adapteze la această epidemie în continuă uh, schimbare. Există zone rurale fără instalații adecvate și multe persoane care dau telefon și spun că s-ar putea să existe noi cazuri, uh, deci sunt persoane care, din păcate, sunt în zone îndepărtate, deci nimeni acolo nu are curajul, de exemplu, să intervină. Gândiți-vă la o femeie care dă naștere unui copil, nimeni nu are curajul să, să o atingă. Pe de altă parte, nici vaccinurile încă nu au fost uh, descoperite. Se anunță tot felul de studii clinice, însă e clar că prea târziu vor ajunge și aceste vaccinuri. La sfârșitul anului, Comisia aprobat mai multe resurse și a încurajat cercetările privind Ebola, a trimis și o misiune în această regiune. Însă cu toții trebuie să tragem învățăminte din ce s-a întâmplat. Și după părerea mea există o anumită complezență, pentru că s-au dat cam un miliard de euro din banii contribuabilor pentru a încerca să combatem această epidemie. Comisia, statele membre nu și că statele nu s-au coordonat cum trebuia. Trebuia să se coordoneze mai rapid, în mod mai eficient. Uniunea Europeană are nevoie de nouă abordare politică și economică față de continentul african și nu e vorba doar de combaterea epidemiei de Ebola. Mult mai multe sunt în joc și mai ales trebuie să fim mai flexibili în ceea ce privește reacția și asistența trimisă. Știrile de astăzi confirmă că această epidemie e în remisie, însă nu trebuie să ne culcăm pe la urmă, ales pentru că apar noi cazuri în Sierra Leone și în Guinea. Epidemia nu e controlată pe deplin și există posibilitatea ca virusul acesta să sufere mutații, așa cum a spus Institutul Pasteur. În Liberia, în Sierra Leone, sistemele sănătate practic sunt complet distruse, iar Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că fondurile se vor uh, termina oricum în februarie, deci peste o săptămână. Eu cred că ajutorul Uniunii Europene a arătat cât de fragilă este Uniunea Europeană. E drept că unele state membre au acționat mai bine decât altele, unele nu au acționat suficient, însă ca bloc, Uniunea Europeană nu a fost la înălțimea evenimentelor. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru aviz. Acum, raportorii din umbră, în primul rând din partea PPE, doamna Colan Langen. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Zunächst möchte ich Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să salut raportul raportorului și în analiză și în ceea ce spune. Nochmal ergänzen, natürlich können wir Sigur că ne putem bucura deocamdată că numărul persoanelor infectate în țările cele mai afectate, cele trei afectate, uh, scad aceste valori. Că în Mali de 50 de zile n-a mai apărut niciun caz nou, pare să fie o țară liberă de Ebola. Sierra Leone a relaxat condițiile de călătorie și intrare, dar asta nu trebuie să ne facă să lăsăm garda jos. Din contră, trebuie să analizăm cu mare atenție încă și acum unde au fost greșelile pe care le-am făcut, ce am ratat, ce am pierdut, și ce putem face pe viitor că dacă mai apare un caz de acest tip sau asemănător, nici nu contează despre ce boală vorbim, să evităm o astfel de catastrofă. Așa cum am uh, făcut, avut din păcate în primele luni. M-aș alătura raportorului și să mulțumim să uh, menționăm curajul multor organizații, medici, uh, asistenți medicali și așa mai departe, oameni care și-au riscat viața pentru a ajuta. Și să atragem atenția asupra nevoii de noi produse medicale. Am spus uh, deja, nu trebuie să se mai poată întâmpla ca lumea să stea cu mâinile în sân, să se uite la uh, oameni murind în acest fel. E important o mai bună coordonare și în acest sens aș dori să avem un coordonator al UE pentru Ebola menționat și salut că avem acest lucru, dar cred că ar trebui făcut așa ceva și la nivel național, ca să creăm o rețea, o comunicare între Uniunea Europeană, statele sale membre și organisme internaționale. Și mai cred că, din perspectiva noastră, ar trebui să vorbim de igienă, de dezinfecție, acces la apă potabilă curată, sisteme sanitare funcționare și așa mai departe. Mai cred de asemenea că e importantă și garantarea sănătății cetățenilor Europei. Deci, ar fi bine să avem un uh, schimb de informații mai intens la nivel european. Africa are nevoie de oameni din partea noastră acolo, dar din păcate există prea multe infecții acolo. Nu avem infecții, nu avem standarde comune în acest domeniu și, și aici cer să avem standarde minime pentru a verifica pe voluntarii care se întorc de bunăvoie. Mulțumesc încă o dată raportorului, mă bucur de această cooperare și cred că împreună vom construi un dosar foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorul din umbră pentru SND, doamna Cabezon Luid. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să îi mulțumesc în primul rând raportorului mai ales știind că e un subiect în continuă transformare, avem nevoie tot timpul de informații actualizate. Datele din raport, deci sunt din decembrie, <laughs> deja trebuie actualizate. Câteva comentarii de natură generală și câteva mai concrete. Primul rând pentru a veni cu niște idei constructive. E drept că am fost martorii unor erori, așa cum a recunoscut și OMS. Situația uneori era eratică, lucrurile nu se desfășurau cum ne-am fi dorit, însă aș vrea să mă refer la problema cooperării, la faptul că trebuie puse la alte sinergiile. Trebuie să recunoaștem că s-a greșit, însă să nu avem o, o viziune atât de negativă, ci una care să ne stimuleze pentru a putea aborda noi provocări. E drept că la un moment dat OMS a subestimat magnitudinea acestei epidemii care a izbucnit în martie 2014 până în august, când a considerat că era vorba de o urgență internațională și când s-a stabilit o faie de parcurs uh, pe șase luni pentru a putea controla epidemia. Practic, s-au, s-au uh, împlinit cele șase luni, putem spune că epidemia mare e controlată, deci din august încoace lucrurile s-au desfășurat cum trebuie, putem spune. ceea ce vește acțiunea instituțiilor europene, e drept că s-a reacționat pe 18 septembrie după uh, uh, reacția OMS, însă așa cum s-a spus aici, trebuie recunoscută importanta contribuție dată de uh, Uniunea Europeană, un miliard de euro, 500 de milioane din partea Comisiei spun toate acestea deoarece trebuie să sporim credibilitatea unor instituții precum Organizația Mondială a Sănătății, care e crucială pentru a coordona astfel de acțiuni între diferitele țări, pentru a face față unor probleme atât de grave în regiuni cu atâtea nevoi. După cum vă spuneam, să facem o analiză critică însă și constructivă. Chiar și OMS și-a recunoscut greșelile pe 26 ianuarie a făcut-o din nou într-o sesiune extraordinară. Deci de la înființarea acestei instituții doar trei reuniuni au fost extraordinare și la asta când s-a evaluat epidemia s-au recunoscut circumstanțele atât de diferite uh, din punct de vedere epidemiologic. Era prima oară când o epidemie izbucnea la nivel internațional. Am avut o situație oarecum asemănătoare cu gripa A, însă nu a fost de o magnitudine așa de mare. Deci recomandările din 26 ianuarie sunt uh, niște informații pe care ar trebui să le includem în raport. Acum trei sugestii. În primul rând, reorganizarea sistemului de urgențe de la OMS. E important, de asemenea, să organizăm și organismul european care a vigilat Uh, și coordonat acțiunile Uniunii Europene cu privire la Ebola. Deja avem un comisar, un coordonator privind Ebola și comisarul pentru asistență umanitară de asemenea a spus că trebuie abordată problema accesului la noile medicamente din partea populațiilor mai vulnerabile, precum cele din Africa afectate de Ebola. De asemenea, s-a pus și accentul uh, pe nevoia de a avea un fond final de 800 de milioane de euro pentru a uh, opri într-adevăr această epidemie. Eu aș vrea să subliniez două idei aici. Trebuie să cooperăm la nivel internațional în mod eficient pentru a face față unor astfel de provocări. În al doilea rând, sistemele sanitare nu reprezintă un lux De ce unele țări au putut să eradicheze mai bine această epidemie? Tocmai pentru că aveau niște sisteme de sănătate mai puternice. Deci de aceea trebuie să facem tot posibilul pentru uh, ca aceste sisteme de sănătate să fie uh, îmbunătățite și să fie întărite. Acestea fiind spuse, așa cum spune și OMS, e nevoie de o altă faie de drum pentru eradicarea bolii. În momentul de față, epidemiologii consideră că ne aflăm în faza a doua de control a contagiunii. E drept că e un virus care se propagă ușor, care poate suferi mutații, mm, e greu de diagnosticat și tocmai aici ar trebui să acționăm pentru a avea zero contagiuni, deoarece așa cum spune uh, OMS, uh, acest lucru e posibil. Însă pentru asta, fondurile, în primul rând, Uniunea Europeană va trebui să-și un angajament, să contribuie mai mult. Cred că pe lângă această contribuție la fond, 20% din asistența pentru cooperarea pentru dezvoltare ar trebui să fie pentru serviciile sociale de bază, ar trebui să există o linie bugetară specifică pentru întărirea sistemelor sanitare din aceste țări, deoarece cred că noi, Uniunea Europeană, ar trebui să facem o analiză de la țară la țară pentru a vedea în concret ce anume trebuie să facem pentru ca aceste sisteme de sănătate să devină mai, uh, mai puternice. În al treilea rând, vaccinul. Știm că avem uh, motive de speranță. Aproape că s-a obținut un vaccin, vaccin Finanțat din fonduri publice și de aceea trebuie să garantăm clauza de responsabilitate socială. Trebuie să garantăm accesul la acest vaccin pentru cei mai vulnerabili din uh, Africa Occidentală. Vorbim până la urmă de un tratament inovator. Vă spun că acest vaccin aproape că a fost descoperit, însă acum e important ca acest proiect să ajungă la, la, la bun sfârșit E important să facem tot posibilul pentru a eradica această boală. E important de asemenea să existe transparență în ceea ce privește rezultatele acestor cercetări și de asemenea atunci când se va comercializa acest vaccin trebuie să ne asigurăm că este un vaccin sigur pentru uh, cei afectați. De asemenea, trebuie să facem tot posibilul să colaborăm cu partenerii noștri internaționali pentru a eradica această epidemie. Vă mulțumesc, dragi colegi. Acum, din partea ECR, domnul Pieha, Piecea. Chciałem oczywiście na początku pogratulować. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, felicitări raportorului, dar ca întotdeauna atunci când avem un raport uh, sau un aviz într-o situație dinamică, lucrurile s-au schimbat între timp și trebuie să ținem uh, minte acest lucru. Desigur că cercetările evoluează, avem cercetări și în legătură cu posibilitățile de combatere a epidemiilor. prin diverse injecții. Există și testele clinice care continuă pentru vaccinuri împotriva Ebola, deci situația se schimbă în mod dinamic. Cred că trebuie să coordonăm ce facem în Uniunea Europeană cu ce se întâmplă la OMS și să încercăm să eradicăm Ebola. După cum am făcut și cu alte boli, cum ar fi variola dar desigur trebuie să ajutăm țările care nu pot să financeze achiziționarea de vaccinuri împotriva virusului Ebola. Un ajutor financiar suplimentar pentru țările deja afectate e un lucru necesar. Vrem să eradicăm epidemia, vrem să eliminăm virusul, putem face prin anumite acțiuni care țin de igienă, dar și prin măsuri profilactice. Trebuie să imunizăm cât mai mulți oameni. Aș vrea încă o dată să mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Eforturile de eradicare a virusului Ebola vor continua și noi vom acționa coordonat. Nici Parlamentul, nici Comisia nu pot să uite că avem de-a face aici cu țări extrem de sărace și adesea cu conflicte interne sau externe. Deci trebuie să le dăm o mână de ajutor, atât pe plan financiar, cât și uh, cu ajutor în Mulțumim acum, doamna Verder, pentru grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să ne mm, alătur mulțumirile domnului raportor pentru activitatea la acest aviz și merită să ne gândim câteva momente și la victime și la familiile lor care suferă de pe urma acestei boli îngrozitoare. Sunt multe învățăminte pe care le putem trage aici în Europa. Am reacționat foarte lent, după cum spune raportul, cu acțiunile noastre, deși amenințarea pentru Europa este la fel de mare acum ca și la început. Ar trebui să tragem acest învățământ pentru a putea reacționa mai rapid și sper că am început să facem acest lucru. Boala în sine a avut un impact deosebit în Africa Occidentală, în țările afectate din cauza unor standarde culturale acolo care trebuie să se schimbe radical, să schimbe modul în care se ocupă de decedați și în perioade extrem de dificile pentru familie au trebuit să schimbe aceste practici culturale. Uh, acest lucru a fost extrem de dificil, dar acum lucrurile merg mult mai bine. Unele noi elemente tehnice sunt extrem de utile uh, transmiterea de mesaje prin telefon, uh, să le aducem aminte că trebuie să se spele pe mâini ceea ce acum 10-15 ani n-am fi putut să avem în vedere, nici să ne gândim la așa ceva. Testele acum pentru vaccinuri sunt un pas înainte extraordinar. așteptat și aceasta rezultă din activitatea de colaborare a unuia dintre institutele de la, chiar și din circumscripția mea, de la Gena din Oxford, care se ocupă în continuare de tuberculoză și malarie și unele dintre sistemele de acolo uh, în uh, țările în curs de dezvoltare au putut să <clears throat> fie transferate rapid pentru cercetările cu privire la Ebola. Și acele cercetări uh, se realizează cu finanțare europeană. Așadar, adesea marile companii nu se ocupă de cercetările pentru bolile uh, mai mici ca amploare, să spunem, dar această implicare a fost critică pentru a avansa vaccinarea. Celălalt aspect uh, frapant legat de această boală este că primele victime au fost tocmai uh, lucrătorii din serviciu medical și în Liberia nu erau decât 51 de doctori, în Sierra Leone o populație de 6 milioane, doar 136 de doctori la începutul epidemiei. Și doctorii și asistentele au fost în linia întâi și au fost decimați. De ce au avut atât de puțin doctori și asistente în țări? Nu pentru că noi îi pregătești, ci pentru că noi îi atragem în vest, migrează spre țările noastre. Trebuie să găsim o cale de a le sprijini serviciile de asistență medicală fără a-i atrage pe toți specialiștii în Europa sau Statele Unite ale Americii, unde lucrează, evident, pentru salarii mult mai mari, ceea ce e un dublu risc pentru țările în curs de dezvoltare celălalt domeniu în care am făcut greșeli, trimițând mari spitale. Eficacitatea a fost în micile clinici care fac efortul pe scară mică. Marile spitale nu au fost atât de utile pe cât am fost tentați să credem că marile spitale ar fi răspunsul. Și aceste elemente de mai mică dimensiune sunt interesante și am văzut un proiect în această săptămână trimit din nou prin rețele telefonice să sprijine micile clinici cu modul în care comandă medicamente și echipamente. E un rezultat extraordinar. Și, în fine, trebuie să revenim la moștenire și la învățămintele pe care le putem trage. Aceste țări sunt acum într-o situație extrem de dificilă. Au pierdut uh, recolte care nu au mai fost plantate, au pierdut lucrătorii agricoli care ar fi lucrat câmpurile, activitatea firmelor a încetat, chiar micile întreprinderi, magazine la colțul străzii și mici firme de livrări la domiciliu au dispărut. Va fi nevoie de ani pentru a se reveni. Și programele medicale de vaccinare împotriva pojarului, a polimelitei au fost suspendate. Și acum uh, <clears throat> se răspândesc aceste boli pe care înainte le ținem sub control și desigur mai e și moștenirea orfanilor și a supraviețuitorilor din familiile sau comunitățile decimate care vor avea nevoie de ajutor pe termen îndelungat și un alt învățământ pe care trebuie să-l tragem este caracterul urban. Periferiile sunt un teren extrem de fertil la dezvoltarea bolilor și această boală a scăpat de sub control de sub orice intervenție medicală. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că trebuie să ne uităm la cauzele acestei situații. Se crede că această boală a venit de la mm, faptul că s-au consumat uh, animale sălbatice. Aceste sus de proteine de care depind multe țări africane e ceva nedurabil, nu e de la ferme și e trimisă în cantități mari chiar și în Europa. Am auzit în această dimineață de la unii dintre vorbitori că Europa este pe cât de puternică, pe cât e de puternică cea mai slabă verigă și faptul că se transportă carne de animale sălbatice este veriga cea mai slabă și un pericol. O să propun amendamente pe această linie, dar vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport și posibilitatea de a discuta. Merci, merci beaucoup, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Și acum Domnul Pelicini, pentru grupul FD. Anța breve, credo. Pelicini, voi fi foarte succint. Îi mulțumesc și raportorului pentru munca făcută, pe care o apreciem. Sunt de acord cu dumnealui când spune că, dincolo de eforturile notabile din Africa pentru a izola virusul Ebola, Ultimele evaluări, evaluări OMS confirmă că în mai multe țări s-au descoperit lacune în ceea ce privește comunicarea, prevenirea și controlul contagiunilor. Însă, de asemenea, există mari probleme legate de deficiențele sistemelor sanitare. OMS a declarat recent că nu s-a atins obiectivul de a dota Uh, cu instalații spitalicești toate cele 14 țări expuse contagiunii. Aceste defi- pe lângă aceste deficiențe, uh, dincolo de aceste deficiențe, multe organizații caritative au contribuit. Emergency din țările ACP e printre ONG-urile care au fost pe primul front de asemenea, referitor la viz, aș avea de adăugat un element care, după părerea noastră, ar trebui avut în calcul, și anume nevoia de a izola virusul, însă de a nu izola și pe bolnavi sau personalul medical care e expus riscurilor atât de grave de care vorbeam. Personalul sanitar, în caz de contagiune, trebuie să aibă garantate toate tratamentele medicale în țara de origine ca și cum ar fi în țările europene care au, ță, au uh, structuri adecvate. Însă e clar că acolo sistemele de sănătate sunt foarte deficitare. Mulțumesc. Acum cine dorește să intervină? Doamna Schreier Peric. Dank u wel. Voorzitter, bij mij was de eerste vraag in eh, augustus, september over ebola. En daar... Mulțumesc. În eh, august am întrebat despre Ebola, de aceea aș dori să revin cu aceste întrebări aici. Mulțumesc raportorului, este pentru a treia oară că vorbim despre acest subiect. Am vorbit și în alte comisii despre acest subiect. Cred că trebuie să învățăm din această criză, trebuie să vedem cum am reacționat în Europa. Și aș vrea ca pe viitor să tratăm lucrurile altfel. Astăzi vorbim de Ebola, dar uh, mâine am putea vorbi despre tuberculoză sau alte probleme, alte boli grave. Un aspect care mă interesează este dacă am alocat fonduri suficiente prin intermediul agențiilor sau pe alte căi pentru a trata criza. E un lucru decisiv. Am semnat o rezoluție, prima pe care am semnat-o eu, adoptată în septembrie la Strasburg și am fost de acord că e nevoie de suficiente fonduri și am alocat 500 de milioane. Dar multe alte fonduri nu au mai ajuns să fie alocate și de aceea aș dori să întreb Comisia, există un număr mare de orfani, știu că există bani pentru construirea de orfelinate și aș dori să-mi spuneți dacă s-a întâmplat acest lucru. Mulțumesc voluntarilor și statelor membre. La noi în țară, de unde vin eu, s-au făcut foarte multe și ar trebui să fim uh, să mulțumim pentru aceasta. Vorbim de apă curată, apă potabilă. Haideți să mergem în aceste țări să vedem cum arată situația la fața locului. Mulțumim. Nu mai doresc să intervin alți colegi. Dau cuvântul acum domnului Mark Strenger, director executiv la Centrul de Prevenție și Control al Bolilor. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acest raport, bineînțeles că e cumva marcat de tristețe, însă, din păcate, trebuie să fiu de acord cu multe din lucrurile spuse de uh, raportor și de către mulți alți vorbitori. Nu a fost o poveste veselă deloc. E clar că trebuie să tragem învățăminte și noi la Centrul de Prevenție și Control al Bolilor avem cinci echipe acum în Guinea, pe teren, epidemiologi, care încearcă să stabilească, să înființeze niște sisteme locale pentru a combate această boală. Nu e ușor, deoarece există multe alte probleme uneori lipsește combustibilul, deci nu ai cum să ajungi în zonele îndepărtate. De asemenea, există și probleme legate de securitate, deci nu e deloc ușor ca membrii echipelor noastre să ajungă în zonele îndepărtate. E greu de soluționat asta de aici din Europa, însă asta e realitatea acolo, la fața locului. Însă există și vești bune. Știu că Uniunea Africană a hotărât să creeze un centru african de prevenție și control al bolilor. Au luat legătură cu centrul omolog din SUA, dar și cu noi, deoarece structura europeană ar putea fi uh, folosită și în Africa. Deci am luat legătura cu Uniunea Africană, deci prin reprezentanța Uniunii Europene și sperăm să-i sprijinim în înființarea unei modalități mai eficiente de a controla bolile. Să e nevoie de multe acțiuni și e clar că avem multe învățăminte de tras. E ușor să dai vina pe om sau pe alte organizații. Din păcate, situația n-a fost deloc ușoară. Deci nu trageți concluziile mă pripit. E tot ce vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt doctorul Filip Mo, lucrez pentru DG ECO. Ca medic, într-adevăr știu că trebuie făcute autopsii însă în același timp pentru a face aceste teste, pacienții trebuie să fie decedați. E clar că trebuie să tragem multe învățăminte între timp. S-au făcut multe greșeli. Trebuie să vedem ce învățăminte tehnice trebuie să tragem și trebuie să vă spun că epidemia încă e în curs și trebuie să ne concentrăm acum eforturile pe eradicarea acestea. Nu ar trebui să ne autoflagelăm prea mult. Comisia Europeană și Uniunea Europeană au întreprins și acțiuni care merită lăudate. La ECO, de exemplu, am finanțat OMSUL, am contactat, uh, mă scuzați, uh, principalele organizații la o săptămână de la declararea epidemiei. Colegii de la DEFCO au un program cu laboratoare mobile care au fost mobilizate uh, într-o săptămână la fața locului în Guinea. Am trimis experți de la ECO în termen de o săptămână în țările afectate. De asemenea, în finanțările noastre am încercat să menținem și celelalte servicii de sănătate care nu se ocupau neapărat de Ebola. Centrul de urgențe al Uniunii a avut reuniuni de coordonare la doar câteva săptămâni, în primele săptămâni, și trebuie să vă spun că astfel de reuniuni au avut loc uh, zilnic. Și toate statele membre au participat la aceste reuniuni de coordonare de la începutul epidemiei și o fac în continuare. Și ONU poate participa la aceste reuniuni săptămânale și ei sunt parteneri deci care participă săptămânal. ceea ce prește mecanismul de protecție civilă care le permite statelor afectate să ceară asistență de la statele membre. Un sistem care centralizează cererile transmise statelor membre și pot să vă spun că statele membre au reacționat generos oferind asistență prin acest sistem. expatriații, personalul uh, medical internațional și personalul umanitar poate fi de asemenea evacuat uh, rapid în Europa în caz de infecție. Și să nu uităm că două dintre statele membre s-au implicat foarte mult în încercările de a controla epidemia. În ceea ce privește lucrările cu ceilalți colegi, pe 15 septembrie s-a organizat o conferință internațională privind epidemia Ebola. Majoritatea statelor membre au fost prezente, precum și parteneri internaționali. Același exercițiu a fost făcut și pe 12 decembrie și probabil știți că pe 3 martie vom organiza încă o conferință internațională la nivel înalt privind epidemia de Ebola pentru a vedea ce putem face pe viitor pentru a ajuta aceste țări să își revină. Există și alte domenii unde nu am avut neapărat succese și un domeniu pentru mine, în calitate de persoană care trebuia să coordoneze reacțiile, un domeniu deficitar, după părerea mea, a fost cel al uh, unui corp de personal medical care putea fi trans- trimis acolo rapid. Avem doar 350 de persoane la ECDC. În SUA sunt 15.000 de angajați în Centrul de Prevenție și Control al Bolilor. Marea Britanie și Franța au trebuit să încropească un sistem pentru a putea reacționa la această epidemie. E un, o lecție pe care o putem învăța acum. Franța și Germania cred că au înaintat și un, o carte albă pentru înființarea eventuală a unei capacități de rezervă de personal medical cu experiență în acest domeniu. Mm, grup care poate fi trimis în caz de urgență. E un exercițiu uh, util, acesta pe care îl face Parlamentul European, însă să nu uităm că uh, ne confruntăm cu o epidemie care încă e în curs. Și acum colegul de la DGDCO va spune mai multe despre activitățile întreprinse de ei. Mulțumesc! Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, sunt Didier Verse, șef de unitate pentru Africa de Vest la DGDFCO. Așa cum s-a spus, pe 3 martie va avea loc o conferință internațională la nivel înalt. DGDFCO colaborează cu ONU și cu Banca Mondială pentru a vedea care sunt uh, nevoile de evaluare în cele trei țări afectate cel mai tare de criza Ebola. Așa cum s-a spus, sunt trei țări fragilizate într-o perioadă Mm, post-criză și post-conflict. Sunt multe probleme, lipsa de guvernanță sau o conducere proastă care poate că e și mai rea decât niciun fel de conducere. Sectorul educației și sănătății sunt foarte fragilizate din cauza lipsei de finanțare. Acestea sunt, acesta este punctul de plecare pentru a evalua situația Sunt niște lucrări care sunt uh, practic legate și de planurile de dezvoltare cu aceste guverne. E clar că vom sprijini în continuare aceste trei țări, Guinea, Sierra Leone și Liberia. În programele indicative naționale ale Fondului European de Dezvoltare se prevede deja ca sectoarele sociale de bază să fie prioritare în cele trei țări. În Sierra Leone și Liberia, educația, iar în Guinea, sănătatea vor fi sectoarele pe care se va pune accentul. Siguranța alimentară, de asemenea, e un domeniu asupra cărora ne vom concentra în cele trei țări și guvernanța. Analizele de programare pe care le-am făcut în legătură cu fragilitatea acestor țări um, corespund priorităților de după criza Ebola. O altă acțiune lansată imediat de comisie sprijin bugetar către Liberia și Sierra Leone. Această criză a generat un deficit fiscal important care pune în pericol credibilitatea statului. S-ar, putea, s-ar fi putut să ajungem la o situație ca Republica Centrafricană când structurile de stat practic ar fi dispărut. Deci am ajutat bugetar aceste două țări să se mențină pe linia de plutire. Am ajutat direct bugetul de stat cu sume deja de semnificative care au fost plătite în 2014, deci special după criza Liberiei. Liberia e vorba de 30 de milioane de euro și în Sierra Leone de 22,6 milioane de euro. Există și misiuni acolo tot timpul, expert care colaborează cu guvernele, chiar și în țările în care sistemele de sănătate sunt aproape distruse. Vrem să ajutăm aceste țări să își dezvolte o strategie de sănătate, ținând cont de criza Ebola, chiar dacă Anumite țări membre finanțează asta, cum ar fi Marea Britanie în, în Sierra Leone sau SUA în Liberia. Chiar ieri s-a întors o misiune de acolo, din, de la Conakry, Guinea. S-au ocupat acolo de situația orfanilor. Avem deja fonduri disponibile în cadrul unui program WARE pentru a face față cererilor uh, legate de orfani. Deci ne gândim la posibilitatea de a finanța ONG-urile. Bineînțeles, au existat și probleme. E nevoie de o mai bună coordonare, de asemenea, nu e greu să trimiți imediat acolo personal medical. Și acestea fiind spuse, la comisie cu DG Sante, DG ECO și DG EFCO, cu toții am colaborat pentru a avea o abordare cât mai cuprinzătoare și ne-am folosit de diferitele instrumente pe care le-am avut. Bineînțeles, unele instrumente uh, necesită mai mult timp, însă sunt niște instrumente care vor fi permanente. În Guinea Conakry, Comisia se implică în sectorul financiar ca principal donator, cel puțin până în 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Verse. Îi dau cuvântul din nou raportorului nostru pentru aviz. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor și celor de la Centrul European de Prevenție și Control al Bolilor, le mulțumesc și celor de la Comisie, mulțumesc și secretariatului Poate că nu suntem de acord în ceea ce privește valoarea reacției Comisiei Europene și a Uniunii Europene pe ansamblu sau a statelor membre în legătură cu controlarea acestei epidemii. Putem să nu fim de acord în ceea ce privește promisiunile și ceea ce ajunge pe teren și ceea ce se face pe teren, însă totuși Există o privință asupra căreia suntem cu toții de acord. Trebuie să dăm dovadă de spirit constructiv și, de asemenea, s-au menționat mai multe aspecte relevante. Coordonare, informare și comunicare. S-a vehiculat, de asemenea, ideea de a crea un coordonator pentru Ebola, o persoană care cu siguranță ar avea mult de lucru, deci dacă n-ar fi virusul Ebola, cu siguranță ar trebui să se ocupe de alte boli. Uh, de aceea mi s-au făcut foarte, mi s-au părut foarte pertinente uh, trimiterile la alte boli care ucid și mai mulți uh, oameni în Africa, boli pe care trebuie să le combatem. E important ca Uniunea Europeană să se coordoneze mult mai mult cu Organizația Mondială a Sănătății. Uh, e fundamental. Eu mă gândeam la unificarea parametrilor acestor instituții. E clar că se poate face mult mai mult și așa cum vă spuneam și la început, trebuie să recunoaștem uh, importanța muncii făcute de OMS și de alte organizații de la fața locului, nu doar uh, Medecins Sans Frontières. Trebuie să avem o abordare constructivă pentru a trage învățăminte și pentru a ști cum să reacționăm pe viitor. Bineînțeles că situația e mult mai complexă decât am putut noi uh, decât am putut noi să o prezentăm în aceste minute sau cei care au intervenit. Bineînțeles, există zone îndepărtate în care e practic uh, aproape imposibil să ajungi. Cei de pe teren știu asta foarte bine. În același timp, ceea ce a îngreunat lucrurile și mai mult a fost și faptul că multe din aceste regiuni încă sunt în conflict. Se pot face multe lucruri cu instrumentele actuale, însă poate că ar fi nevoie și de instrumente noi și ar trebui să încercăm ca Uniunea Europeană să dispună de mai multă flexibilitate uh, Uh, și rapiditate atunci când trebuie să acționeze. Trebuie evaluată situația în Guinea, Liberia și în Sierra Leone, da, însă în același timp această evaluare trebuie să se facă rapid uh, și să ducă la niște acțiuni concrete pe teren. Nevoia de a izola virusul, da, e ceva fundamental, trebuie să vedem să acordăm suficientă atenție comunităților cele mai marginalizate, orfani, femei. Ceva foarte important. Și eu cred că împreună putem ajuta sistemele sanitare din regiune, folosindu-ne de instrumentele existente și eventual creând altele noi. Și dacă va trebui și noi, această comisie, vom putea uh, elabora un dosar foarte puternic cu multe idei constructive. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru aviz, vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit, vă mulțumesc pentru calitatea intervențiilor. Câteva date privind calendarul termenul pentru amendamente 10 februarie 2015 la prânz, votul în comisie 26 martie 2015 și votul la DV 13-14 iulie. Acum trecem la punctul următor, punctul 20, un schimb de opinii cu reprezentanța Comisiei Europene și Agenției Europene pentru Medicamente, vorba de studiile clinice efectuate în țări terțe. E un punct pus pe ordinea de zi la cererea coordonatorului PPE Peter Lize, căruia îi dau imediat cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi dragi colegi. În decembrie s-a aflat că o firmă numită GSK Bioscience a făcut studii clinice în India, încălcând masiv regulile în vigoare. De mulți ani, nu doar de la raportul lui Lancelot încoace, avem următoarea situație. Testele clinice, dacă se fac în Europa, pentru aprobarea de noi medicamente trebuie făcute conform echivalențelor legilor europene. Am primit, am avut diverse semnale că acest lucru nu se întâmplă întotdeauna în acest fel. Am mai discutat acum trei ani despre teste clinice în state terțe și am cerut comisiei să se uite mai atent cea mai importantă armă pe care o avem este, desigur, retragerea permisului, Autorizație de lucru. Și asta a decis agenția săptămâna trecută vineri. Nu pentru toate produsele, ci doar acolo unde există un substituent. E vorba de generice, generice din partea diferitelor firme, iar cei care au înșelat eh, rămân fără autorizație. Mi se pare foarte important și doresc să felicit EMA și Comisia Europeană și să încurajez Comisia să urmeze acestei recomandări. Urmează să aflăm mai în detaliu ceea ce s-a întâmplat. Aș dori să mai pun o întrebare Comisiei și EMA. De fapt, în, în poziția EMA se spune că nu reprezintă un pericol pentru uh, sănătatea pacienților. Și atunci uh, te întrebi de ce se fac aceste teste clinice. Ele sunt desfășurate doar atunci când e necesar să afli lucruri uh, importante. Și dacă nu au consecințe aceste teste, se pune întrebarea de ce au fost necesare, de ce au fost făcute. Cred că Comisia ne va putea spune ceva în acest sens. Mulțumesc. Peter Mulțumesc, domnule Peter Lizan. Acum o să-i dau cuvântul domnului Eris, directorul DG Sănătate, Direcția de Sisteme și Produse de Sănătate. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, domnilor și domnilor, pentru posibilitatea acestei discuții. Noi am pregătit două prezentări, una din partea Comisiei, care se va concentra pe cadrul de reglementare în astfel de situații și apoi colegul meu de la Agenția Europeană va intra în detalii și va spune ce facem mai exact și cazul eh, GVK. Începem de la regulamentele care au fost aprobate cu uh, ajutorul acestui Parlament în aprilie anul trecut. Iată, am adoptat text care ne dau reguli, ne dau cadrul de lucru pentru câteva decizii importante pe care le-am luat. În primul rând, am centralizat cererile printr-un portal european accesibil tuturor statelor membre. În al doilea rând, toate documentele trimise și cele menționate în anexă sunt definite foarte clar de către regulament în limbile fiecărui stat membru. Avem un mecanism de coordonare în cazul testelor multinaționale și, în ultimul rând, le uh, însoțim nu doar de industrie, ci și de uh, oameni de știință. Avem uh, portalul european cu baza de date care a fost elaborat de către EMA, asta împreună cu Comisia și cu statele membre. E o activitate în desfășurare. Mai sunt grupuri de lucru care lucrează pe detalierea raportului, avem și consultări cum am fost informați de EMA în cadrul ultimei ședințe a bordului de gestiune, activitatea se va încheia până la sfârșitul lui 2016, începutul 2017. E important să avem și această perspectivă a calendarului și a ști la ce să ne așteptăm de la aceste reguli noi. Un alt punct important menționat de domnul doctor Lize este, e vorba de aceste trialuri clinice Cu toții trebuie să fim siguri că aceste trialuri sunt uh, desfășurate conform protocolului și conform principiilor bunelor practici clinice prescutate GCP. E un standard folosit peste tot, uh, convenit la nivel global. Acum, în ceea ce privește depunerea acestor cereri, dacă mergem în afara Uniunii Europene, trialurile trebuie să corespundă cu regulile echivalente aplicabile în UE și trebuie să fie înregistrate într-un registru recunoscut uh, OMS sau data, datele să fie publicate într-un, uh, într-o revistă de specialitate, ceea ce privește aceste date folosite într-o procedură de marketing, mă refer la cele din afara UE, acestea trebuie gândite și desfășurate în conformitate cu standardele GCP, conform standard, sau echivalent standardelor din UE, și trebuie respectate principiile etice și acest aspect important se regăsea și în regulamentul actual. Apoi, cum putem controla acest lucru? Ne arătăm, colegul meu se va concentra mai degrabă pe aceste instrumente. Inspecțiile la aceste situri în UE și în state terțe sunt desfășurate de state membre, nu avem inspectori europeni. statele membre vor uh, trece datele în baza de date cu privire la unde anume doresc să facă o inspecție. EMA va coordona aceste inspecții pentru a folosi resursele în mod mai eficient. Iar rapoartele de inspecție vor fi încărcate în baza de date europeană. Încercăm să spunem acest lucru și în întâlnirile bilaterale. Am făcut-o și în uh, noiembrie anul trecut în întâlnirea bilaterală cu China și o menționăm din nou în întâlnirea bilaterală cu India care va avea loc la sfârșitul lui aprilie. În uh, prezentarea EMA vom explica și cum anume am uh, descoperit uh, cazul uh, GVK și aș dori să spun că această activitate a început ca urmare a unei inspecții din partea Franței. Vom și continua în același fel. În ceea ce privește controlele la nivelul Uniunii, Comisia va desfășura aceste controle atât în statele membre cât și în state terțe. Am văzut cum funcționează acest sistem cu auditare. Cred că facem foarte bine ceea ce facem. Vom pregăti acest raport de audit împreună cu statele membre și raportul se va găsi și el public în baza de date. Și ultima planșă, controlele Uniunii vor fi făcute prin birourile veterinare și de sănătate alimentară de la fața locului. Dar există, după cum știți, deja un sistem de audit pentru API și instrumente medicale, pentru uh, ingredientele farmaceutice active și același lucru va fi valabil pentru trialurile clinice. Am început discuțiile. E un sistem diferit, întrebarea se pune cum anume să procedăm. Trebuie să găsim instrumentele potrivite în acest sens. Și acum îi dau cuvântul colegului meu. Domn doctor Suine, vă rog. Sweeney, cer scuze. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc comisiei și domnul Live pentru această posibilitate. Eu aș dori să mă refer la trialurile clinice, distribuirea acestora. Aceste inspecții, cum se desfășoară, dar apoi se vorbesc și de medicamentele generice în cazul GVK. Să spun să vă spun câte ceva despre cum se desfășoară aceste trialuri, inspecțiile care se desfășoară inspecția în cazul GVK și rezultatul discuțiilor cu EMA și CHMP. Și vom vorbi și despre viitori pași. Viitoarea planșă, pe următoarea planșă, în ceea ce privește aceste trialuri trimise uh, Agenției de Autorizare, în mod normal conțin între 10 și 100 de trialuri cu câteva mii de pacienți pentru fiecare cerere în parte. Ma primește doar o proporție mică de eh, cereri generice, care sunt destul de mici, includ unul până la 3 cliarul clinice pe aproximativ 24 de subiecti în fiecare, de obicei voluntari sănătoși. Majoritatea acestor cereri generice sunt trimise statelor membre prin uh, proceduri de recunoaștere reciprocă sau descentralizată sau națională. Și, cum spunea domnul Reis deja, inspecțiile sunt desfășurate de inspectori din partea autorităților competente ale statelor membre. Următoarea planșă, datele pentru trialurile la scară largă susținute de aplicații de inovare. Cu verde vedeți țările unde au fost recrutați pacienți. datele ne arată că aproximativ 35% din pacienți recrutați în America de Nord și Canada, 37% în Europa, iar restul sunt împărțit 9% în America Latina, 2,5% în Africa, 4,7% în Rusia, 9,5% Asia de Sud-Est. Iar aici, India reprezintă aproximativ 2,12%, dar revin ulterior pentru că e vorba de studii echivalente, deci cu mai puțin pacienți. Aici vedeți cum a evoluat această valoare în ultimii 10 ani, din 2005 până în 2013, linia galbenă, care se vede un pic mai slab, sunt pacienți din alte locuri decât UE și America uh, de Nord, UE cu albastru și America de Nord cu roșu. În timp uh, toate valorile au crescut, au existat fluctuații de la an la an, iar în ultimii doi ani o creștere mai mică în restul lumii, dar s-ar putea să fie doar o fluctuație în funcție de autorizații. Deci în ultimii 10 ani am primit date pentru peste 1,2 milioane de pacienți. Numai anul trecut mă aștept la să fi primit vreo 200 de mii de pacienți recrutați în aproximativ 100 de mii de trialuri clinice în 100 de țări. Un număr foarte mare. Chiar dacă în unele locuri se desfășoară între 1 și 4 trialuri, tot vorbim de 25.000 de situri unde se desfășoară astfel de trialuri. 635 de cereri de autorizare de punere pe piață noi, plus extinderi, 419 inspecții de bune practici clinice. Aici e important să subliniem că în aceeași perioadă inspectorii europeni au desfășurat peste 5.000 de inspecții, incluzându-le și pe acestea 419. Cele 5.000 le includ pe acesta pentru sistemul european, dar și pentru alte studii bioclinice în interiorul UE și afară, pentru cele descentralizate și alte produse. Un alt aspect, nu în ultimul rând, sunt și multe trialuri care au loc în Uniunea Europeană, evident, pentru că și noi trebuie să ne asigurăm că aceste trialuri aici se desfășoară în mod uh, corespunzător. Cred că avem standarde foarte bune în Europa în acest sens. Deci, vedeți evoluția acestor trialuri, inspecții GCP pentru EMA din 2000 în stânga până 2014. Vedem în primul rând că numărul de inspecții au uh, crescut în mod semnificativ, proporția UE restul lumii vedeți cu roz, mov, UE, bej, Statele Unite, deci 2014 peste 50% dintre, dintre trialuri s-au desfășurat în afara UE și a Statelor Unite. <clears throat> Foarte multe în uh, Orientul Mijlociu, Asia și Pacific. Vom continua. Trecem la eforturile internaționale pe care le-ați văzut pe planșa anterioară și date cu privire la inspecții desfășurate în numele statelor membre autorizate de punere pe piață. Numărul acestor inspecții crește, avem contacte tot mai numeroase cu autorități de reglementare din state terțe, se pun la dispoziție informații, lucrăm cu China, Statele Unite, nu doar despre bune practici, ci și uh, elemente de manufacturare, punem la oaltă astfel de informații cu celelalte țări, iar mulți inspectori din afara UE și din alte țări au participat la cursuri de formare din partea EMA și inspector GCP. În special pe rezultate negative ne uh, urmăm, urmărim ce se întâmplă avem o serie de contacte strânse cu multe alte autorități reglementare și se pun la dispoziție rezultate în urma unor inspecții negative. Au fost suspendate și alte autorizări în ultimii ani. Chiar într-un sit nord-american acum câțiva ani. Am o strânsă cooperare în special cu FDA este important pentru că dacă Statele Unite și UE își pun la oaltă aceste capacități, pot ajunge departe. Punem la oaltă informații, nu mergem neapărat să verificăm aceleași situri, mergem în țări diferite, în situri diferite, dar dacă cineva găsește o concluzie negativă, punem la dispoziție aceste informații pentru a le include în planificarea noastră. Ceea ce privește aceste studii am extins această inițiativă cu organizația din Statele Unite, FDA. Includem acum și medicamentele generice. Inițiativa a fost lansată în 2014 și vom lucra într-o și mai strânsă legătură. Vom construi un uh, catalog global cu privire la aceste studii și sper să avem uh, standarde în creștere împreună cu partenerii noștri. Despre formare am vorbit deja, doar ca să mai subliniez odată că invităm și autorități în afara UE, inspectori din America Latina, Africa, Asia și așa mai departe participă în programele noastre anuale de formare pentru inspectori europeni. Anul trecut am lansat și un modul de formare online și în cooperare cu agenția franceză avem niște o experiență în, experiență în inspecțiile pe bioechivalenți și aici din nou o cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății. Să vedem de ce sunt importante aceste trialuri clinice. <clears throat> Medicamentul generic e de fapt o copie a originalului și sunt vândute, pot fi puse pe piață odată ce protecția medicamentului original a expirat. Deci cererea de aplicare, de autorizare a pune pe piață se bazează pe 1 până la 3 studii de echivalență biologică, de obicei pe voluntari sănătoși. Se face o verificare încrucișată cu dosarul companiei uh, produsului original și se face acest studiu pentru a demonstra că nivelul în sânge al uh, medicamentului generic e echivalent cu cel original. Astfel de studii includ în mod normal 24 de voluntari sănătoși, fiecare ia o tabletă într-o parte a testului și altă tabletă generică în cealaltă parte a testului. Se notează timpul, iar cerința ar fi ca profilul valorilor din sânge să fie echivalente, astfel încât să se obțină de fapt același efect clinic. Acest lucru este cerut de legislația farmaceutică din Europa. Există linii uh, orientative foarte specifice pentru astfel de teste. Cine desfășoară aceste teste? Se, numește, se numesc CRO, Contract Research Organizations, deci organizații care dețin clinici unde acești uh, voluntari uh, își primesc uh, tabletele de test, uh, li se iau probe de sânge și așa mai departe, și laboratoare unde se verifică analizele de sânge și urină. Ar putea să existe mai multe astfel de autorizări de punere pe piață deținute de mai multe companii Um, companii care cumpără același, mai multe companii cumpără același produs, dar apoi îl ambalează diferit. Și atunci s-ar putea să avem o serie de autorizări diferite de punere pe piață, bazându-ne totuși pe același studiu de bază și acel efect de multiplicator și multe produse, cum vom vedea și în cazul GVK, au fost afectate. Ace, pe, spre deosebire de uh, siturile de producție, aceste organizații nu sunt autorizate sau nu au licențe din partea autorităților de reglementare. Action. E o abordare pe bază de risc pentru a vedea nevoia unei inspecții pe baza trecutului inspecțiilor. Dacă nu e un indicator că avem nevoie de inspecție, să cunoaștem acel CRO. Dacă s-au identificat probleme în trecut, s-ar putea să fie un alt motiv să urmărim și evaluatorii, oamenii de știință, care evaluează cromatograful și nivelul uh, de medicamente în sânge și validarea testelor, pot vedea aceste trimiteri sau legături care uh, pun semne de întrebare și solicită uh, o inspecție. Responsabilitatea pentru efectuarea acestor studii îi revine sponsorului studiului, care poate să fie unul dintre titularii autorizației de comercializare sau altă organizație care comercializează în altă parte a lumii și apoi vinde la rândul lui dosarul și produsul brac. Agenția Medicamentelor și statele membre cooperează de mai mulți ani foarte strâns în a vedea ce organizații de cercetare pe bază de contact efectuează inspecțiile ce privește solicitările de comercializare în Europa, prioritizând inspecția acestora cu un nivel mai mare de activitate, printre care și GVK. În imaginea de acum vedeți că spre deosebire de distribuția testelor uh, de inovație, aceste informații se bazează pe numărul de inspecții de bioechivalență. Vedeți că țara în care avem cele mai multe studii sau inspecții, de fapt, e India, 105, cu un total de 143, celelalte se leagă de produse de inovație, Italia, Canada, România și Germania. În cazul Germaniei, să vedem, sud deosebire de India, având 1000 de inspecții, doar 19 se leagă la, de bioechivalență, pentru că multe sunt pentru produse inovatoare, în care sunt uh, testele clinice, studiile clinice în Germania. Iată motivul pentru care avem un program de inspecții foarte activ. Cele mai multe, <clears throat> v-am spus, 105 în India declanșate prin autorizații naționale de comercializare. Acum GVK, Biosciences, una dintre organizațiile CRO Consiliul în India, agenția franceză a inspectat nouă studii care au fost incluse cele naționale, patru generice și a arătat încălcări ale GVK legate de înregistrarea electrocardiogramelor și studiului, electrocardiograme ca parte a valorii de sănătate pentru voluntar ca să se asigure că atunci când părăsesc studiul mai sunt în continuare sănătoși. ecg urile de la același subiect au fost etichetate cu diverse nume de subiecti. Putem specula care a fost motivul, pentru că unii au lipsit, cineva dintre cei care au completat dosarul, nu e foarte clar. Aceste încălcări au avut locul pe o durată destul de mare de ani, între 2008 și 2014, și-au implicat diversi angajați de la clinica GVK. Deși electrocardiogramele în sine nu fac parte din evaluarea de bioechivalență, ci din evaluarea de siguranță pentru subiecții studiului, faptul că erau aici puncte slabe ridică <clears throat> semne de întrebare în legătură cu calitatea acelor studii și faptul că încrederea în sistemul de calitate de la clinica respectivă și eventual în alte elemente pe care nu putem neapărat să le măsurăm retrospectiv e ceva diminuat. O inspecție paralelă britanică a avut loc în același timp la laboratorul GVK și nu a semnalat probleme semnificative de sistem. Aici e vorba de probleme la clinica dar asta nu indică în mod clar impactul de siguranță pentru pacienții care luau comprimatele respective. Nu avem dovezi la Consiliul pentru Produse Medicale de Uz Uman. Apoi, procedura de referral, când a primit Comisia Europeană aceste informații de la agenția franceză, le-a transferat în baza articolului 31 de trimitere către <clears throat> Consiliul pentru Produse Medicale de Utilizare Umană să verifice raportul risc-beneficiu al acelor medicamente și studiile efectuate înainte de 2008 la GVK care să fie incluse în reexaminare. CHMP a tras concluzia săptămâna trecută că s-a subminat credibilitatea studiilor de la acea clinică GVK, deci toate studiile de bioechivalență pentru activități clinice de când au început activitățile în 2004 se consideră ca fiind nefiabile pentru uh, raportul de risc-beneficiu al produselor, uh, medicamentelor respective. Um, doream să vă arătăm că există acest sistem uh, legat de inspecții cu care am finalizat în a doua jumătate a anului, în iulie-august, către comisie să vedem uh, și cu CHMP, să luăm măsuri, acțiuni robuste, solide de precauție pentru că pacienții europeni să fie protejați și, de asemenea, standardele pentru studii clinice utilizate în autorizațiile de comercializare să fie respectate. Există un număr mare de produse implicate. Un studiu poate să sprijine mai multe autorizații de comercializare, dar de asemenea o astfel de clinică, mai ales clinicile mai mari uh, pot să se ocupe de la 50, 100, 150 de studii de bioechivalență în fiecare an. Și fiecare autorizație comercializare nu trebuie să conțină decât una, două sau trei din acestea. Deci sunt foarte multe autorizații de comercializare afectate pe o perioadă de aproximativ 10 ani de activitate. Pentru 300 dintre ele erau suficiente date uh, la alte surse care au fost făcute disponibile către CHMP prin urmare pot să rămână pe piața din Europa. Dar pentru medicamente pentru care lipsesc date din alte studii, CHMP a recomandat suspendarea comercializării. Acum a ajuns acest aviz la Comisia Europeană care o procesează rapid să se ajungă la o decizie în următoarele trei săptămâni și acea decizie va fi apoi transmisă statelor membre pentru medicamente care sunt considerate critice pentru pacienți din cauza că alternativele nu sunt disponibile pe anumite piețe naționale, statul membru poate decide să permite că ele să continue să fie comercializate, dar în orice caz companiile ar trebui să furnizeze noi studii de bioechivalență în termen de 12 luni pentru a nu se aplica suspendarea și pentru celelalte. Și în fine vreau doar să mai spus în legătură cu pași de viitor, unii deja sunt în derulare, activități pe care ne concentrăm în acest domeniu. În primul rând, e o chestiune foarte complicată, sunt multe astfel de CRO-uri, unele mai apropiate, unele fuzionează cu celelalte, e nevoie de consolidarea informații pentru mii de autorizații de comercializare. 10, 20, 30 folosesc acelea studii clinice, uneori trebuie să consolidăm informațiile mai bine să le facem disponibile către organismele de reglementare din UE și cu alți parteneri internaționali ca să creăm acest catalog de studii și științe legate de studii și informații legate de ele, o schimb mai mare de informații cu parteneri, în special cu FDA și Organizația Mondială a Sănătății, ceea ce duce la o îmbunătățire a planificării bazate pe risc și coordonare. O să ținem un atelier cu asociațiile industriei de <clears throat> medicamente generice pentru a sublinia am publicat un aviz cu mai mulți ani în urmă ca responsabilitatea pentru titularul autorizației de comercializare pentru calitatea studiilor incluse în dosar și dacă ei nu sunt sponsorii acelor studii, atunci să supravegheze, să efectueze audituri și CRO trebuie de asemenea să exploateze sisteme bune. Și în fine să spunem că implementarea uh, schimbului de informații și coordonarea inspecțiilor GCP prevăzute de noul regulament la care s-a referit domnul doctor Fischer, inclusiv o mai mare schimb de informații în întreaga Uniune Europeană în legătură cu planul de inspecții, rapoarte de inspecții planificare coordonată, mai ales pentru inspecțiile în țări terțe. Una dintre consecințe va fi, după cum poate că știți, am publicat o recomandare în legătură cu transparența informațiilor în regulamentul privind studiile clinice și consecințele vor fi că, inspecțiile cu la, că informațiile cu privire la inspecții care reiesc din rapoarte vor fi disponibile pentru public astfel încât aceste lucruri să poată fi uh, examinate și uh, puse în comun. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule doctor Sfini. Domnul Matias Grote dorește să intervină. Ca fostă persoană de contact a Parlamentului, sunt desigur direct interesat și mulțumesc încă o dată Emma, domnului Sweeney pentru prezentare și domnului Lize pentru posibilitatea de a purta această discuție. Cred că putem constata un lucru. Emma a lucrat foarte repede. Dacă ne uităm, sunt o mie de informații introduse aici, prelucrate, și asta într-un timp atât de scurt, cred că putem spune că sistemul funcționează. Dar domnul Sweeney a tras atenția asupra viitoarelor lucruri care pot fi învățate. Ce putem face ca să fie mai bine? Uh, să vorbim cu americanii, să nu ne tot pasăm răspunderea de la unul la altul sau să facem inspecții în același loc. Să vedem ce poziție mai bună, uh, cum putem face această rețea mai strânsă, să cooperăm mai bine. Nu suntem mult persoană de contact a EMA, am fost criticat că n-ați informat Parlamentul, Acum uh, lucrurile s-au îmbrătățit, funcționează bine, deci am notat că s-a reacționat. Eu am aflat despre acest lucru de la știri, probabil și dumneavoastră. De aceea cred că avem nevoie de această rețea mai strânsă, nu doar în UE, ci și la nivel internațional. Se tot vorbește despre acordul de liber schimb. Și mă adresez Comisiei se tot vorbește negativ despre acesta. Uh, n-ar strica poate să discutăm și acolo despre controle și inspecții internaționale? Se fac multe astfel de studii și în afara Uniunii Europene și ne interesează și subiectul siguranței, desigur, și asta se întâmplă fără acord de liber schimb. Nu există oare și acolo posibilitatea de a pune presiune, de a cere ca standardele să fie îmbunătățite împreună cu americanii? dacă tot am ajunge la acest acord de liber schimb? Știu, nu are de-a face cu subiectul nostru de astăzi, dar uh, am discutat TTIP uh, și în această săptămână. Încă o dată, mulțumesc. Ați mișcat foarte repede toate cercetările, s-au desfășurat repede și de aceea felicitări, Emma. Merci, monsieur Grot. Mulțumim, domnule Grot. Domnul Piocea. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o prezentare exhaustivă din partea Agenției Medicamentului, dar sunt foarte îngrijorat în legătură cu anumite aspecte. În primul rând avem statele membre și Presupun că aici nu sunt probleme, sunt aceleași regulamente, același cadru legal în ce privește legislația farmaceutică și studiile clinice. Desigur că avem o directivă care probabil că nu e întotdeauna aplicată în mod ideal, dar să o lăsăm deoparte. E un subiect pentru o discuție diferită. Dar avem și țările terțe. Sunt țara terță X, să zicem SUA, care are o agenție centrală. <clears throat> Nu, procedurile pentru studii clinice nu sunt echivalente. În ce fază suntem atunci când e vorba de recunoașterea reciprocă între Agenția Medicamentelor eh, de partea europeană și cea de partea americană? Știu că pe sol american au fost multe scandaluri Multe medicamente au fost uh, apoi retrase pentru că prezentau diverse defecțiuni și au fost plătite miliarde de despăgubire. Deci e foarte important, mai ales în contextul TTIP. Avem și un alt grup de țări terțe, India, Pakistan, China, care înainte era numit grupul țărilor în curs de dezvoltare. Nu există nicio coordonare, dar vorbim aici despre ceva foarte simplu. E o echivalență. Substanța activă e întotdeauna aceeași. Desigur că poți să-i spui într-un fel sau altul, dar substanța activă e întotdeauna aceeași. Cred că ar trebui să nu fie nicio problemă dacă substanța activă a fost aprobată de Agenția Europeană, atunci nu ar trebui să fie probleme ulterioare. Și apoi producătorul care realizează și ambalajul cred că nu ar trebui să mai fie controlat de Agenția Europeană. Dar lucrurile nu se întâmplă așa și întrebarea care se pune e de ce. Așadar, întrebarea este dacă Agenția Europeană are încredere în acele centre care fac cercetări legate de bioechivalență. Există o anumită procedură de acreditare pentru laboratoare sau pentru centrele care testează bioechivalența. Cred că e ceva foarte important. La medicamentele novatoare există uneori lucruri care ar putea să stea la baza unor romane sau filme polițiste cu tentă farmaceutică la Hollywood, dar s-au făcut studii clinice în state terțe unde există voluntari uh, mai ieftini, ca să spunem așa. Mulțumesc, următorul vorbitor. Ringați anche la comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mulțumesc și Comisiei și Agenției Europene pentru Medicamente pentru munca pe care o fac în legătură cu această temă atât de importantă. Sunt de acord cu ce spunea domnul Peter Lise în legătură cu faptul că atunci când faci experimente clinice, clar există riscuri. Însă, după părerea mea, e îngrijorător acest aspect uh, social al experimentărilor uh, cu, al experimentelor cu medicamentele, mai ales când mă gândesc că e vorba de populații din țări sărace. Multe medicamente sunt experimentate asupra unor persoane, inclusiv asupra copiilor, care erau complet inconștienți de ceea ce li se de așa. asta și s-a întâmplat și în SUA și în UE. E nevoie de uh, pedepse clare pentru companiile farmaceutice care recurg la astfel de practici. E important să fie controlate toate fazele clinice și preclinice ale medicamentelor. Și E important să încercăm să coordonăm aceste controle la nivel internațional. De aceea sunt de acord cu ceea ce spunea colegul Pieha. Nu e vorba să ne coordonăm doar cu țările europene și cu America de Nord, ci cu țările terțe, unde e mult mai greu să controlezi ce se întâmplă și unde e mult mai ușor să recurgi la astfel de practici experimentale periculoase. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Domnule Alizel, doriți din nou să luați cuvântul? Domnul Peter Liza? Nu? atunci poate domnul Ries, ca reprezentant al Comisiei Europene. <clears throat> Thank you for a uh, number of uh, good comments. Uh, Mulțumesc pentru aceste comentarii. Mai întâi e vorba de ceva pe plan internațional, deci încercăm să lucrăm în sens legătură cu agenția americană, FDA, legătura dintre Agenția Europeană a Medicamentului și Food and Drug Administration, ceea ce ne-a permis să deplasăm resurse de la inspecție între cele două țări, să ne concentrăm pe aceste țări pe care trebuie să le inspectăm mai mult, în special India și China. Mă refer și la practici bune de fabricare și practici clinice bune. Negocierile TTIP, desigur, n-ar trebui să intre în discuția noastră și modul în care să ne facem mai bine munca. Deci există un grup de lucru înființat acum între Comisie, FDA, AMS și statele membre care încearcă să găsească cea mai bună cale de a ne face treaba bine și sperăm ca până în luna iunie să avem rezultate, să vedem cum putem progresa. În ce privește comunitatea internațională, dacă putem să <clears throat> ne întâlnim, există o inițiativă coaliție internațională a organismelor de reglementare care se întâlnesc. Am deschis ușa nu doar pentru țări precum Japonia, SUA, Australia, Uniunea Europeană, ci și alte state, Corea de Sud, alte țări interesate să se apropie mai mult de acest club al celor care ar dori să muncească mai bine. Sperăm că asta va fi de ajutor. Reformăm și Conferința Internațională de Armonizare, care e un proces uh, voluntar care sperăm să fie mai bine utilizat pentru a stabili standarde recunoscute pe plan uh, global. Ca de obicei există țări mai implicate, altele mai puțin implicate, dar uh, care încearcă să joace un rol activ în acest proces. În ce privește numărul de studii clinice la copii o parte a răspunsului ar fi că pentru regulamentul în vigoare și celălalt am dorit să avem mai multe medicamente care se poată utiliza la copii. A fost o cerință din partea celor din domeniul clinic să permită o bună utilizare la copii, o consecință nu doar în Europeană, ci și în SUA, că sunt mai multe studii clinice cu participarea copiilor ca subiect, dar trebuie să vedem ca orice studiu clinic e subiectul, pacientul e cât mai protejat. GP nu sunt suficiente, există alte reguli, rolul uh, comitetelor etice și poate Ferguson dorește să adauge câteva cuvinte. Mulțumesc. diversele mecanisme la care se referi domnul doctor Ișa, dacă EMA și statele membre sunt prezente în practici bune de fabricare și practici clinice bune sunt pe <clears throat> lista de priorități a schimburilor din organismele de reglementare și foarte concret între Europa și SUA la echipele care se ocupă de aceste bune practici și colegii din statele membre sunt în contact cu SUA în fiecare săptămână prin teleconferințe, schimb de rapoarte de inspecții. Putem întreprinde acțiuni concertate și lucra împreună când există nerespectări serioase la fabrica sau la studiile clinice, dar și faptul că suntem conștienți de hmm, site-uri unde au, au fost inspecții cu rezultat pozitiv și în loc să mergem în același loc, unde cu 5 sau 10 ani în urmă se întâmplau multe, acum mergem într-un alt loc și, prin urmare, sinergia dintre sistemele din America de Nord și în Europa este semnificativ sporită în a-i proteja pe pacienți. La studiile clinice se asigură că datele de la acelea sunt de calitate bună și autorizațiile de comercializare din Europa, în consecință, și începește <clears throat> substanțele active, sau produsul finit uh, la standardele cerute. Deși există diferențe tehnice între regulile din SUA și în Europa, elementele fundamentale sunt foarte similare. Inspectorii au lucrat, au format împreună la fața locului, au inspectat împreună, deci avem o înțelegere mai bună care s-a dezvoltat în ultimii 6-8 ani. S-au familiarizat cu toții, s-a edificat încrederea, deci dacă ne există un raport de inspecție, spune că această unitate e bună, putem și noi spune bun, mergem în altă parte. Dacă ei spun că e o problemă reală, uh, le spunem și atunci putem acționa împreună cât putem mai mult și am avut ocazii în care nu doar SUA și Europa, ci și OMS împreună la inspecții și la anumite unități clinice sau de fabricați. Pentru viitor, aceasta se bazează pe avea date fiabile, sistem bun de furnizare a datelor, o bună catalogare a acestor site-uri de fabricații sau clinice în ce privește protejarea subiecților vulnerabile, am avut deja un schimb cu comitetul cum câțiva ani și celălalt la care s-a referit domnul dr. Lisen. Inspectorii europeni și organismele de reglementare au publicat orientări legate de așteptări, mai ales în legătură cu protecția acordată subiecților studiilor clinice. Ce ne așteptăm la sub studii din afara Uniunii Europene, ce s-a publicat mai multe acțiuni ca rezultat al colaborărilor, uh, cursurilor de formare și am vorbit de asemenea la cursurile din Europa vin tot mai mulți inspectori din aceste țări și un uh, semnal, <clears throat> toată legislația din India cu privire la studii clinice a fost modernizată semnificativ în ultimii câțiva ani, mai ales pentru a mări protecția subiecților și a subiecților vulnerabili care au un loc special și noul regulament european. Și sper acum că am uh, răspuns la întrebările dumneavoastră. Merci beaucoup. Donc, Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră, vă mulțumesc și pentru calitatea intervențiilor din această dezbatere. Colegii noștri au intervenit pentru a încuraja Comisia și Agenția EMA să controleze mai bine studiile clinice din țările terțe. Avem un nou regulament privind studiile clinice din 16 iunie 2014. Aceste studii clinice în țările terțe trebuie înregistrate. Însă acest regulament, așa cum s-a spus, nu va intra în uh, vigoare decât în 2016. Deci de aceea, între timp, trebuie să ne asigurăm că se fac inspecțiile uh, Uh, necesare și că se vor respecta uh, regulile uh, din noul regulament. La punctul 21 diverse nu avem nimic. Le mulțumesc interpreților care, ca de obicei, au făcut o treabă minunată. Vă dau întâlnire pentru următoarea noastră ședință, 23 și 24 februarie 2015. Pe curând! O seară plăcută tuturor!